Otwieramy z kwadransem akademickim popołudniową naszą sesję. Doamnelor și domnilor, după sfertul academic, deschidem reuniunea noastră din această după amiază. Ne cerem scuze pentru întârziere, îl așteptam pe domnul Agnew, dar încă nu a sosit. Doamnelor și domnilor, trecem acum la schimbul de opinii cu domnul ministru Tarmotam, președinte al Consiliului Uniunii Europene pe chestiuni agricole. După cum știm, și după cum știți, este întotdeauna o plăcere să primim reprezentanți ai președinției estone de această dată. Vă mulțumim, domnule ministru, pentru prezență și pentru acest schimb de opinii. Reuniunile precedente ne-au lăsat o impresie foarte plăcută. La agroforumul Mare Balticum am putut duce discuții importante despre agricultura europeană. Delegația noastră comisia noastră a fost reprezentată de o delegație acolo. În această dimineață, coordonatorii s-au întâlnit deja cu domnul ministru, deci prezentările au fost făcute, cel puțin parțial. Acum îi voi da cuvântul domnului uh, președinte pentru a ne informa referitor la prioritățile președinției estone. După aceasta vom da cuvântul coordonatorilor și apoi uh, celorlalți deputați care vor dori să intervină. Domnule ministru, aveți cuvântul. De asemenea, aș dori să îi salut pe toți cei care fac parte din echipa domnului ministru și, bineînțeles, pe toată lumea prezentă astăzi în sală. Vă rog, domnule ministru. Aitäh! Lugupeetud härra Siekerski, grupii gruppide koordinaatorid, Stimatele, stimate domnule Sikierski, stimați coordonatori ai grupurilor politice, membrii ai Parlamentului European. Este o onoare pentru mine să fiu astăzi uh, prezent alături de noastră să vă prezint prioritățile primei președinții estone. Am lucrat ca deputat uh, în Parlamentul Eston mult timp și Mă bucur să pot fi martorul influenței crescânde a Parlamentului European. Este un semn de putere a democrației europene și a faptului că cetățenii europeni au un cuvânt direct, uh, de spus în mod direct. Estonia este o țară mică, mărime uh, similară cu cea a țărilor de jos și o populație de aproximativ un milion. Securitatea și bunăstarea noastră depinde de capacitatea noastră de a face parte din grupuri mai extinse care uh, partajează cu noi aceeași viziune. Pentru noi, aderarea la Uniunea Europeană a fost un, un moment cheie care ne-a făcut să fim mai puternici, mai încrezători. Unul din punctele forte ale Uniunii Europene este varietatea de puncte de vedere și faptul că sunt respectate și punctele de vedere ale țărilor mai mici. Uniunea Europeană a oferit foarte mult Estoniei, iar acum, în timpul președinției noastre, sperăm să uh, putem să contribuim și noi în mod semnificativ. Înainte de a începe, aș dori să mulțumesc uh, Maltei pentru munca depusă în timpul președinției malteze, care ne-a ușurat uh, propria noastră muncă. Sarcinile principale ale președinției uh, sunt menținerea um, pe un curs potrivit al um, legislației lansate, printre altele. De asemenea, vom gestiona relațiile Uniunii Europene cu alte instituții. Procesul de codecizie post-Lisabona înseamnă că Parlamentul European are un rol foarte important de jucat. Tocmai de aceea mă bucur să fiu în fața dumneavoastră astăzi la Comisia de Agricultură și Dezvoltare Rurală. Dumneavoastră sunteți un partener important pentru noi. Eu cred în într-o cooperare de succes care să facă în așa fel încât să ne atingem obiectivele comune în următoarele șase luni. Motoul președinției noastre este unitate prin echilibru. Estonia crede cu fermitate în unitatea Europei și obiectivul nostru este deci să atingem soluții echilibrate. Prioritățile principale ale est, uh, președinției estone sunt o uh, economie deschisă și inova, inovatoare, simplificare transfrontalieră a schimburilor economice este esențială, apoi o Europa sigură cu soluții la criza migrației și cu consolidarea securității interne. În același timp, însă dorim să continuăm să dezvoltăm uh, parteneriate deschise, o Europa digitală. Ne vom concentra aici asupra liberei circulații a datelor și a serviciilor electronice. Un domeniu în care uh, Estonia este la un nivel foarte ridicat în Europa. De asemenea, ne dorim o Europa inclusivă, în care să existe oportunități egale și o protecție a mediului. Domnule președinte, stimați coordonatori și membri, aș dori să vă vorbesc și despre, ă, despre prioritățile președinției în domeniul agriculturii. Mă voi concentra asupra modernizării și simplificării PAC și asupra regulamentului Omnibus. De asemenea, voi vorbi despre Uh, comerț internațional, despre situația piețelor de produse agricole, pro, protecția solului agricol, lupta împotriva rezistenței uh, la antibiotice și importanța bunăstării animalelor, precum și uh, sănătatea plantelor și animalelor. La nivel mondial este nevoie de o cantitate din ce în ce mai mare de alimente, însă resursele sunt din ce în ce mai puține și toate acestea pun o presiune enormă asupra mediului. Elementele cheie ale economiei și agriculturii la nivel european prevăd un sistem agricol durabil și avem nevoie de um, o PAC adecvată acestor obiective. Atât la Parlament cât și la Consiliu se, dis se discută despre PAC și acest, acest subiect va fi unul esențial în timpul președinției noastre. Documentul de reflecție privind bugetul uh, um, UE publicat de către Comisie recent Uh, nu este unul foarte pozitiv pentru agricultură. Patru din cinci scenarii prevăd o reducere a bugetului uh, nostru, ceea ce înseamnă că va exista o presiune suplimentară și uh, o responsabilitate mai grea pe umerii sectorului agricol. Avem acum rezultatele consultării publice în ceea ce privește modernizarea PAC și acestea sunt o contribuție importantă pentru viitorul politicii agricole comune. Una dintre concluziile importante a fost că politica agricolă comună trebuie să rămână comună, dar că are nevoie, că trebuie să fie modernizată și simplificată. Și există o diferență mare între așteptările uh, Uh, consumatorilor și cele ale agricultorilor în ceea ce privește rezultatul politicilor. Găsirea echilibrului perfect este deci cu atât mai importantă. Estonia va continua uh, activitatea președințiilor pre precedente, acompaniind discuțiile privind viitorul PAC. Acest uh, subiect va fi uh, subiectul principal al uh, Consiliului Informal pentru Agricultură și Pescuit ce va avea loc în septembrie la Tallinn. Evoluția piețelor uh, de produse agricole în trecut, nevoia de a fi pregătiți pentru viitor, dar și um, restricțiile bugetare sunt uh, toate elemente ce trebuie gestionate în, um, într-o PAC uh, modificată. Știu că ați discutat în detaliu pe aceste subiecte în uh, comisie, domnule Sikierski. Aștept cu nerăbdare discuțiile noastre ce vor avea loc la Talin. În ceea ce privește politica agricolă comună actuală, simplificarea este foarte importantă pentru noi cea mai mare prioritate este să, uh, să progresăm cât se poate de repede cu um, directiva Omnibus și dorim să ajungem la un acord cel târziu în octombrie. Ne vom concentra asupra unor aspecte ce vor duce la o um, reală simplificare. Stimați deputați, cred că dumneavoastră aveți un rol important de jucat și sunt uh, convins că vom avea o cooperare fructoasă în următoarele luni. În timpul președinției sale, Estonia dorește să contribuie la creșterea competitivității sectorului agricol uh, european. Au avut loc uh, fluctuații, um, schimbări pe piețele agricole în ultimele luni, în uh, domeniul laptelui, uh, porcului și nu numai. În continuare simțim uh, efectele embargoului rus în anumite sectoare. Și aici intervine și extinderea măsurilor speciale de intervenție pentru sectorul fructelor și legumelor hotărâtă de comisie. Vom încerca deci să abordăm și acest subiect. Precum Parlamentul European, um, și, pe, și noi prioritizăm um, rolul producătorului în lanțul de aprovizionare. Asta va permite sectorului să fie mai rezistent la fluctuații ale, pieț, ale prețurilor pe piețele globale. Așteptăm cu nerăbdare propunerea legislativă a Comisiei în acest sens. Unul dintre produsele de export um, cele mai importante pentru Uniunea Europeană sunt băuturile spiritoase. Se creează multe locuri de muncă în zone rurale um, datorită acestor produse. Vom continua cu negocierile la regulamentul privind băuturile spiritoase astfel încât să avem o abordare comună a Consiliului în timpul președinției estone. În ceea ce privește organizațiile internaționale sectoriale, dorim să pregătim poziția Uniunii Europene și uh, sperăm să fie adoptată. Considerăm că este important să ne menținem politica comercială deschisă și să să adoptăm acorduri de, și să încheiem acorduri de liber schimb care să protejeze interesele Uniunii Europene. Asta va ajuta agricultorii europeni să găsească cu mai mare ușurință noi piețe, precum Parlamentul și noi prioritizăm aici principiul transparenței. Facem apel, deci, la Comisiei să țină la curent în mod regulat statele membre în ceea ce privește situația actuală cu privire la uh, negocierile comerciale bilaterale și multilaterale. În timpul președinției noastre vom organiza o conferință la nivel înalt pentru a atrage atenția asupra utilizării durabile a solurilor un sol sănătos și fertil este o bază esențială pentru uh, sănătatea umană, dar și animale și a florilor. 95% din alimentele noastre depind direct de sol și sănătatea solului uh, depinde de ce se întâmplă în, supra, în stratul de 20, superior de 20 de centimetri a solului. Dorim uh, să abordăm uh, provocările în calea unei utilizări adecvate a solului în timpul președinției noastre. Știu că și pentru Parlament acest subiect este unul important uh, și mă bazez pe sprijinul dumneavoastră în acest sens. Estonia consideră că lupta globală împotriva rezistenței crescânde la antibiotice este esențială. Contribuim la implementarea politicii care acoperă uh, sănătatea, iar Comisia a uh, pregătit un nou plan de acțiune ce va fi prezentat la Consiliul uh, de Agricultură și Pescuit din iulie. Vom organiza o reuniune la nivel înalt în ceea ce privește rezistența la antibiotice în noiembrie. Aceasta se va concentra asupra planurilor de acțiune naționale uh, în uh, ceea ce privește rezistența la antibiotice. În ceea ce privește uh, actele normative, vom continua să lucrăm la proiectul de regulament privind medicamentele veterinare și furajele medicamentoase, foarte importante și ele în ceea ce privește rezistența la antibiotice discuțiile tehnice la Consiliu au uh, progresat uh, bine. Vom face în așa fel încât să obținem compromisurile necesare, astfel încât să ajungem la un mandat de negociere înainte de finalul președinției noastre. Aș dori de asemenea să subliniez importanța bunăstării animalelor, precum și a sănătății animalelor și plantelor, uh, Um, atât în ceea ce privește producția, cât și în general. Animalele au nevoie de respectul și merită respectul nostru. Și uh, salutăm uh, contribuția Parlamentului în acest domeniu. Recenta platformă pentru bunăstare animală este um, un um, for uh, foarte potrivit pentru schimb de opinii și coordonarea muncii noastre în calitate de președinție, sprijinim și, în cazul în care este necesar, completăm munca platformei pentru a uh, completa cadrul uh, juridic actual. În domeniul uh, bolilor infecțioase animale, um, situația este tensionată. Consiliul discută în mod regulat acest subiect. Salutăm cooperarea în ceea ce privește controlul uh, bolilor și cooperarea cu uh, Comisia, dar și cu statele terțe. De asemenea, uh, salutăm campania de conștientizare lansată de Malta. Ne vom concentra asupra dezvoltarea planurilor de urgență pentru a fi uh, mult mai bine pregătiți în cazul unor epidemii. Una din uh, prioritățile uh, președinției noastre este Europa Digitală. În timpul președinției noastre, împreună cu Comisia, vom organiza o conferință în ceea ce privește sistemele de gestionare a informațiilor pentru controlele oficiale IMSOC vom sprijini uh, dezbateri și discuții astfel încât statele membre să fie uh, încurajate să folosească mijloacele moderne uh, pentru măsurile de control. Stimați deputați, v-am oferit o scurtă imagine de ansamblu a priorităților noastre principale. Subiectul cel mai important pentru noi este politica agricolă comună, dar și atingerea unui acord asupra omnibus, precum și discutarea viitorului PAC. De asemenea, vom uh, urmări de aproape de evoluțiile piețelor în domeniul agricol și vom solicita Comisiei să ne țină la curent în ceea ce privește negocieri bilaterale și multilaterale cu state terțe. De asemenea, pentru noi este o prioritate durabilitatea solurilor. Rezistența la antibiotice este și ea o prioritate. Dorim să facem progrese uh, în discuțiile privind uh, furajele medicamentoase și medicamentele veterinare. Voi face tot ce voi putea pentru a fi un partener egal partener, um, Parlamentului, Comisiei și altor instituții. întotdeauna, bineînțeles, stau uh, la dispoziția membrilor Parlamentului pentru a asculta uh, pentru a vă asculta atât astăzi cât și în viitor. Sunt convins că cooperarea noastră în viitor va fi una fructoasă. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și cred că uh, următoarele șase luni vor fi fructoase. Mulțumesc! Bardzo dziękujemy panu ministrowi. Mulțumim, domnule ministru. Cum am anunțat, trecem la intervenții ale eurodeputaților, începând cu domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru. Dragă Tarmo, mă bucur că sunteți alături de noi la, la Comisia de Agricultură Um, și uh, știu că de mult apreciați munca Parlamentului, pentru că și dumneavoastră ați fost parlamentar. Ați spus că Estonia este o țară mică și aș dori să vă povestesc o experiență proprie. În, uh, la Strasburg ne-am luat la revedere de la Helmut Kohl pe 1 iulie când în 2004 am trecut din Parlamentul German în cel european, mi-am luat la revedere de la Helmut Kohl, pentru că îl cunoșteam personal. Și mi-a spus atunci ceva. Mi-a spus, în Europa trebuie să te ocupi și de statele mici, pentru că fără statele mici Europa nu funcționează. Este mesajul pe care mi l-a transmis uh, Helmut Kohl și aș vrea să-l împărtășesc uh, cu colegii. Ne-ați prezentat uh, prioritățile președinției uh, estone și aștept cu nerăbdare această președinție pentru că sunt convins că în domeniul agricol vom uh, putea progresa bine. Am avut deja o primă reuniune omnibus cu Paulo de Castro pentru că um, el a fost raportor din umbră și am observat că președinția estonă este bine pregătită și activă. Nu voi intra foarte mult în detalii. Pentru mine este important să reușim să facem progrese la directiva Omnibus, Eu, pentru mine în calitate ca raportor. În octombrie dorim să încheiem dosarul. Va trebui să negociem punct cu punct. Cel mai important este însă ca cei din Consiliu să ajungă la o poziție comună și pentru dumneavoastră nu va fi ușor să obțineți această poziție comună a Consiliului. Ne dăm seama că la organizarea comună a pieței, Consiliul nu a luat o poziție. Bineînțeles, nu e vina dumneavoastră, că, pentru că de-abia de la 1 iulie ați preluat președinția. Dar avem nevoie de poziția ale Consiliului pentru a avea ce negocia. Ați vorbit despre consolidarea rolului producătorilor, iar la regulamentul omnibus uh, trebuie să fim atenți mm, și să solicităm comisiei să vină cu propuneri legislative cât se poate de repede, pentru că este nevoie de acțiune nu vreau să intervin prea mult timp, dar doresc să vă spun că atunci când, în 2004, când am venit în Parlamentul European, am început cu discuția privind uh, roamingul și a, în urmă cu câteva uh, zile uh, iar uh, iată, acum de-abia au fost uh, eliminate uh, taxele de uh, roaming. Avem pe de o parte uh, concernele puternice, pe de altă parte agricultorii și exploatațiile mai mici care sunt în discuții mai, care sunt în poziții mai dificile. După cum ați spus și dumneavoastră, trebuie să ținem cont de interesele agricole în ceea ce privește acordurile de liber schimb. Urmează uh, cu acorduri cu Noua Zeelandă, Australia, Mercosur și vă amintesc, domnule ministru, și voi încheia aici, că în 2010 am decis la Strasbourg că importurile agricole din state terțe să fie permise numai dacă sunt respectate standardele noastre pentru protecția consumatorului, uh, animalelor și nu numai. Și același lucru trebuie respectat și astăzi. Mă bucur că vom avea președinția estonă. liczyłem, że coordonatorii. Mulțumim mult. Știți, eh, credeam că nu ne vom întinde mult. Eh, discutam despre asta la întâlnirea coordonatorilor, dar se pare că lucrul stau altfel. Domnul eh, Andriu, și vă rog să respectați timpul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să, mulțum- să vă mulțumesc și să uh, urez un venit uh, domnului ministru veniți să ne prezentați uh, practic uh, ce aveți de gând să faceți în următoarele șase luni. Vedem că programul dumneavoastră este bogat, uh, vedem că mm, veți avea multe dosare de uh, analizat și toate aceste chestiuni sunt importante pentru viitorul agriculturii noastre europene. În această dimineață am discutat mai multe chestiuni și aș vrea să mă refer la ele în câteva cuvinte. Este vorba despre o reformă care se va înscrie în cadrul bugetar actual. Uh, Ați vorbit despre asta la începutul prezentării dumneavoastră, ați vorbit mult uh, despre Brexit, noi vorbim uh, despre Brexit în fiecare zi și în contextul uh, bugetului înțelegem că Brexitul va reprezenta o constrângere. va trebui oricum să ne putem uh, orienta cât de repede în ceea ce privește viitoarea reformă. Comisia ne-a spus uh, că va uh, veni cu o comunicare la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor. Prin urmare, noi va trebui să oferim elemente de orientare. Va trebui să revenim și noi și dumneavoastră la modelul pe care ni-l dorim pentru viitoarea reformă a PAC să vedem uh, exact ce modele uh, agricole ne interesează. Ne interesează poate modelul familial uh, extins la scară europeană sau uh, ne preocupă problema mediului, a durabilității, ne preocupă problema locurilor de muncă și a teritoriului până la urmă. Propunerea dumneavoastră a fost lipsită de ambiguitate din această perspectivă. Apoi ne mai interesează și politica comercială. Uh, avem uh, aici niște șanse importante, Mercosur, trebuie să începem să negociem uh, un acord și cu uh, Australia și cu Noua Zeelandă și din perspectiva agricolă e clar că aceste acorduri vor avea o anumită însemnătate. Deci trebuie să rămânem vigilenți în ceea ce privește aceste subiecte. Iar în cele din urmă, nu vreau să merg mai departe pentru că Omnibus a fost deja menționat pentru că este prioritatea momentului. Deci aș dori să vă felicit pentru inițiativa dumneavoastră, pentru conferința de înalt nivel pe care doriți să o organizați în legătură cu problema solului. Este una dintre resursele majore pe care le uh, avem și care pune clar probleme la nivelul uh, Uniunii uh, Europene va trebui să ne uh, preocupe uh, de plin uh, această chestiune pe toți. Aș dori să vă mulțumesc așadar pentru această inițiativă și pot să vă spun că această problematică ne vizează pe toți. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Nicholson. Mulțumesc mult, domnule președinte, domnule ministru, bun venit. Nu trebuie să vă uh, faceți grijă uh, acum în legătură cu produsele ecologice, pentru că uh, nu trebuie discutate. Am ascultat cu mare interes ceea ce ați avut de spus. Însă mă gândesc puțin la ce s-a întâmplat înainte de ultima reformă a PAC. Aceiași oameni aduceau aceleași argumente împotriva bugetului agriculturii, care este prea mare, care trebuie redus și așa mai departe. Antevorbitorul meu a menționat uh, câteva dintre probleme cu care se confruntă uh, bugetul uh, și nu e vorba doar de țara mea care părăsește Uniunea Europeană. Dacă țara mea părăsește Uniunea, eu nu mi-aș dori ca restul femeilor din restul Europei să fie cumva discriminați. Trebuie să vă imprim și dumneavoastră această preocupare a importanței bugetului, mai ales în următoarele luni, pentru că dacă nu există finanțare, nu putem obține rezultate. Noi reprezentăm uh, o industrie agricolă care a fost afectată de interdicția rusească și de alte uh, situații. Noi nu putem uh, să prezicem cu certitudine cum, când sau unde se va produce următoarea catastrofă sau unde va apărea următoarea problemă sau următorul dezastru. Nu putem să facem uh, asta și, uh, firește, asta e o situație neplăcută pentru producători și pentru consumatori. Dar trebuie să fim în măsură să răspundem la probleme. Am văzut cum a arătat uh, răspunsul la criza lactatelor, care până la urmă și-a găsit o soluție. Și trebuie să învățăm din această experiență. Pentru mine, important e acest uh, subiect, lângă celelalte pe care le-ați menționat. Aș dori să mai aduc în discuție un uh, anume lucru și anume Anul trecut, uh, multe ferme de pui în Europa au avut probleme din cauza gripei aviare. Mulți fermieri din Europa au trebuit să-și închidă fermele de pui, nu doar pentru sănătatea animalelor lor, pentru a se asigura că păsările supraviețuiesc, dar și din alte motive. Până la urmă, acești producători uh, au suferit dramatic din perspectivă financiară uh, din cauza celor întâmplate. Iată-ne, la începutul lunii iulie, cu toții uh, gândindu-ne că vom lua o pauză până la începutul septembrie. Dar atunci vom mai avea la dispoziție cât? Șase săptămâni sau uh, două luni până care Uh, ar putea să, până când ar putea să ne lovească o nouă tragedie. Dar noi nu ne-am uh, pregătit deloc, n-am făcut nimic în legătură cu acest subiect uh, deja din primăvară. Ori acest lucru este foarte, foarte important pentru sectorul creșterii păsărilor din Europa. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu cele spuse de domnul Nicholson, în ceea ce privește bugetul, este important să reamintim uh, argumentul că bugetul pentru agricultură în perspectiva sa actuală a fost redus cu 11%. Deci vorbim despre 48 de miliarde mai puțin uh, față de perioada 2007-2013. Pentru că adesea vorbim despre actualul cadru financiar. Să nu uităm că bugetul uh, actual deja a fost redus în comparație cu anteriorul buget. Deci nu ne aflăm într-o situație mai uh, bună. Însă putem negocia mai bine. Acesta este un bun argument. Doamna Miller. Domnule președinte, domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezență și pentru că căutați acest schimb de opinii și de informații cu noi. Rezistența la antibiotice este esențială, uh, bunăstarea animalelor, dar și uh, strategia privind uh, proteinele și structura solurilor. Însă cred că cel mai mare șantier, să spunem așa, va fi uh, adoptarea acestui regulament omnibus și găsirea um, unei poziții comune. Nu numai la Consiliul trebuie să se reunească și să se împace poziții foarte diferite, ci și în Parlament este valabil același lucru, iar poziția ALDE pe care o reprezint eu um, este uh, clar uh, din poziția Comisiei că avem nevoie de o simplificare pentru agricultori. Noi avem o poziție critică față de propunerile uh, venite de modificarea organiz organizării comune a pieței, organizații de negociere, organizații de producători. Cred că ar trebui să analizați uh, Uh, îndeaproape care sunt rezultatele pachetului uh, pentru lapte și care sunt problemele. 3,5% din laptele european poate fi uh, comasat de partea, pe partea ofertei și asta ne oferă multă marjă de manevră și ar trebui să o folosim. Dacă cumpărarea um, acestei cantități de lapte este cea mai bună uh, soluție, nu știu, dar cert este că uh, în Germania s-a redus cantitatea de uh, lapte livrată cu 2%, iar în Franța 3,3%, chiar dacă nu s-au acordat bani prețurile la unt sunt foarte ridicate, 6,30 euro. Trebuie să uh, ne asigurăm că agricultorii pot reacționa. Vă rog, analizați această, aceste elemente ale organizării comune a pieței. Noi uh, la ALDE suntem de părere că ceea ce avem actual, uh, în mod actual, este, ar fi suficient. Nu putem să uh, modificăm uh, lucruri numai uh, din cauza anumitor țări care au probleme specifice. Pentru că nu vrem uh, să anticipăm o nouă reformă a PAC, ci trebuie să ne concentrăm asupra elementelor esențiale, și anume simplificarea administrativă. Aici vrem să facem progrese. Bardzo Herr Minister, vielen Dank für Ihr Kommen. Sie haben ja... Mulțumesc, domnul ministru, domnule ministru, pentru prezență. Uh, ne-ați dat uh, multe informații. Nu mai trebuie să vă uh, ocupați de aplicarea regulamentului cu privire la ecologie și cu privire la agricultura biologică dar acesta este un domeniu important. Bineînțeles că trebuie să ne ocupăm de PAC acum, însă nu trebuie să ne cramponăm de, de cum sunt lucrurile acum și să încercăm să le menținem cum sunt. 340.000 de cetățeni au participat la consultarea publică și trebuie să-i ascultăm. Fără sprijinul uh, cetățenilor europeni și a contribuabililor europeni, politica agricolă comună nu va putea funcționa pe termen lung. Tocmai de aceea avem nevoie de reforme. În multe domenii trebuie schimbate lucrurile. Și nu este suficient să spunem că vrem să eliminăm birocrație și să schimbăm priorități și să vedem dacă uh, pilonul întâi pe termen lung este cel mai bun uh, instrument. Toată lumea a vorbit despre uh, aspectele comerciale. Um, eu am criticat deja de mult că la negocierile cu Mercosur, negocierile care sunt lansate acum cu Noua Zeelandă și Australia, lipsește transparența. Noi care solicităm respectarea intereselor noastre în domeniul agricol, pur și simplu nu aflăm nimic, la final putem spune da sau nu. Și pe termen lung acest lucru nu poate să rămână neschimbat. Trebuie să cerem să avem un uh, drept de a uh, lua și noi decizii, nu pur și simplu să ne supune la final comisia un text cu care să fim de acord sau nu. Și dumneavoastră cu colegii trebuie să, uh, să um, lucrați la asta astfel încât uh, lucrurile în viitor să fie diferite și să nu fie ca acum cu Japonia când pur și simplu luăm la cunoștință rezultatele. Uh, pe bună dreptate, vreți să faceți o conferință uh, la nivel înalt cu privire la soluri. Nu pot decât să salut asta. Este un subiect pe care trebuie să-l discutăm în Europa. Uh, după cum spuneați, uh, noi trăim din 20 de centimetri de sol. Însă, cred că trebuie să vă îndreptați atenția asupra unui alt subiect, asupra căruia facem și noi un raport, și anume uh, culturile proteice. Dependența noastră de importuri de soia este foarte ridicată, tocmai de aceea avem nevoie de o strategie europeană pentru uh, culturi proteice și dumneavoastră trebuie să ne ajutați să, să o atingem. Ați vorbit despre protecția plantelor. Mulți uh, colegi consideră că soluția ar fi pur și simplu să autorizăm uh, noi uh, insecticide și pesticide, noi substanțe, însă uh, trebuie să abordăm și um, problema rezistențelor pe termen lung, um, utilizarea de uh, substanțe trebuie să fie um, redusă, pentru că avem o problemă de rezistență în multe domenii. Deci avem nevoie de o nouă strategie. Vă mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare o bună cooperare cu noastră. Oui, merci, président. Domnul Lazon. Mulțumesc, președinte. În ceea ce privește simplificarea PAC, într-adevăr, Comisia vorbește despre asta de multă vreme și deocamdată nu se întâmplă nimic. Uh, agricultorii rezistă numeroaselor controle și despre ce vorbesc, pentru că și eu sunt agricultor la rândul meu, domnule ministru. Așadar, lucrurile acestea mă ating uh, realmente astăzi în ce privește uh, exporturile pentru a putea să ne recâștigăm uh, piața, dezvoltându-ne noile, noile filiere pentru a uh, rezista la importuri. Ar fi bine să primim sprijin, dar din păcate nu se întâmplă lucrurile așa. Mulțumesc! Am terminat lista coordonatorilor și dăm cuvântul domnului De Castro. Presidente, anch'io volevo ringraziare. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și eu foarte mult domnului ministru Tam. Mulțumim președinției estone, care avem toată încrederea. Am avut deja un prim dialog tripartit important pe marginea regulamentului Omnibus și în legătură cu unele aspecte ale acestui regulament, cum ar fi, de exemplu, gestiunea riscurilor la care vă referați și dumneavoastră. Deci, unele dintre aceste aspecte sunt aspecte cărora președinția Estone le acordă o mare importantă și ele sunt elemente fundamentale ale regulamentului Omnibus. Aș dori așadar să subliniez Il Consiglio raggiunge una posizione comune să insist asupra numărului mare de subiecte pe care va trebui să le luăm în discuție. În primul dialog tripartit, deocamdată am constatat că nu există o poziție comună și am avut oarece dificultăți. De vreme ce calendarul este destul de strâns, avem în septembrie două triloguri, dar adevărul este că va trebui să încheiem dosarul acesta în luna octombrie, sper să ajungem la un uh, la finalul acestui proces, să facem pași înainte, să mergem cât mai rapid înainte, inclusiv eventual prin intermediul unui uh, consiliu informal. Ați ceasul wypowiedzi pana posła de Castro. Luați exemplu de la domnul de Castro, care a fost foarte succint, spune domnul președinte. Și noi ne dorim, firește, să ajungem la un acord în ceea ce privește mandatul Consiliului. Pentru că avem experți, am avut experți în agricultura ecologică și am înțeles ce dificil a fost să se ajungă la un acord în Consiliu. Domnul Cușmiuc, vă rog să continuați în aceeași notă. Mulțumesc. Mai întâi, domnule ministru, Ați vorbit despre o reducere a bugetului pentru politica agricolă comună după 2020. Aceste discuții cu siguranță vor uh, începe pe durata președinției estone. Aș dori să întreb pe domnul ministru dacă este uh, pentru teza care spune că uh, lipsa fondurilor uh, datorată Brexitului va trebui acoperită de celelalte state membre sau, mai degrabă, susțineți pur și simplu ideea să existe tăieri bugetare în politica agricolă comună? Aceasta a fost prima mea întrebare. Cea de-a doua. Ați uh, spus uh, că președinția estonă va încerca să consolideze poziția producătorilor, a agricultorilor uh, Uh, în uh, lanțul de distribuție cu uh, distribuție alimentelor. Vreau să știu exact ce măsuri va lua președinția estonă din această perspectivă. Mulțumesc. Domnul președinte. Participarea Regatului Munit este 15%, 23 de miliarde de euro. Dacă ținem cont de contribuția netă având în vedere că Marea Britanie mai și primește fonduri, nu vorbim de fapt decât despre 11 miliarde de uh, euro pe an. Dacă PAC reprezintă de fapt 4% uh, din buget, vorbim de, de fapt despre 4 miliarde uh, de euro anual din buget pentru chestiunile agricole. Acest lucru este important pentru că am auzit vorbindu-se despre 15% și 23 de miliarde, dar nu stau lucrurile chiar așa. Doamna Aguilera. Mulțumesc, aș dori să urez bun venit uh, domnului ministru. Este o bucurie să vă avem aici pentru a discuta despre aceste chestiuni care contează pentru noi uh, toți. Sunt subiecte care uh, cred eu, sunt uh, actualmente importante pentru această comisie. Este vorba despre simplificarea PAC, uh, am adoptat o serie de propuneri pentru uh, omnibus și mi-aș dori ca acestea să fie luate în calcul de dumneavoastră, pentru că, cred eu, se pot face progrese semnificative. Nu vom mai avea alte reforme pe durata acestei legislaturi, oricum nu unele marcante. Și e important, așadar, să ținem cont de ceea ce a probat această comisie în cadrul uh, Omnibus. Apoi, în ceea ce privește lanțul uh, de aprovizionare cu alimente, e bine, uh, cei doi comisari vizați s-au gândit deja să redacteze niște reguli, am înțeles, în primăvara anului viitor. Sperăm că președinția estonă va uh, susține acest demers, pentru că este foarte important. Apoi ați menționat dumneavoastră două dosare. Uh, eu cred că inițiativa uh, Comisiei legate de Single Health este o inițiativă foarte bună, la fel și cea care vizează rezistența la antibiotice. Comisia a discutat uh, în detaliu uh, furajele pline de medicamente. Nu am uh, vorbit însă despre uh, un subiect care ține mai degrabă de competența uh, ENVI, aceste produse medicinale, însă lucrurile trebuie lămurite înainte să trecem la următorul dosar. Așadar, în semestrul dumneavoastră, sper că e, înțeleg că este important să susțineți uh, dialogul legat, despre, legat de aceste produse uh, medicinale pentru ca apoi să putem discuta despre uh, furajele medicamentate. Cred că este important și să ținem cont de practicile statelor membre în contextul legislației naționale. Dacă nu ținem cont de tradițiile și practicile naționale, de exemplu în ceea ce privește volturile uh, spiritoase, va dura secole până vom rezolva problema. Deci țineți cont și de aceste practici uh, naționale. Doamna Hoibur. Herzlichen Dank. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră în comisia noastră. Două puncte aș dori să abordez care nu au fost menționate până acum. Întâi, concentrarea terenurilor, 80% din fondurile de la PAC merg la 20% din exploatații și este ceva ce promovează această concentrare chiar dacă politica agricolă comună inițial avea ca scop uh, să permită să trăiască cât mai multor agricultori. Aș dori să vă întreb în ce măsură dumneavoastră și Estonia ne veți sprijini pentru a crea o mai bună uh, legare în rețea între statele membre pentru a uh, combate acest fenomen. Foarte concret, ce părere ați avea despre reuniuni la nivel tehnic, în mod regulat, uh, între statele membre pentru a-și oferi sprijin reciproc pe acest subiect. Și încă o întrebare. Puteți să vă închipuiți și să ne acordați sprijin pentru mai multe informații, mai multe date, pentru a monitoriza concentrarea terenurilor la nivel european. În momentul de față se lucrează și la un regulament privind statisticile mi se pare important să știm pur, pur și simplu, de exemplu, dacă anumite uh, exploatații sau întreprinderi fac parte dintr-un holding, pentru că nu avem informațiile, astfel încât să știm exact unde ajung banii din politica agricolă comună. Încă un element. Um, pe care doresc să-l menționez este rezistența la antibiotice. Ați vorbit despre un plan de acțiune la nivel european ce urmează să fie prezentat. Puteți uh, să ne vorbiți și despre antibioticele uh, de rezervă, deci cele care uh, ar trebui să fie uh, păstrate pentru uz uman, mi se pare ceva important să știu și aș vrea să știu cum uh, tratați asta în planul dumneavoastră de acțiune. Da, concentrația gruntów niesie elementy E adevărat uh, că concentrarea solului are anumite inconveniente. Vorbim despre uh, o industrializare care este caracteristică a marilor întreprinderi agricole. Uh, însă practic, uh, ele asigură o competitivitate față de mediul uh, extern al Uniunii Europene. Deci există o concurență uh, în ceea ce este comerțul exterior. Văd însă care sunt inconvenientele. Să nu uităm însă că acestea sunt tendințele și că există multe ferme care vor dispărea. Următorul vorbitor. Domnule ministru, președinția dumneavoastră intervine la un moment strategic pentru că este momentul în care începem pregătirea viitorului PAC v-am auzit vorbind despre toate aceste uh, elemente și uh, înțeleg că, um, deși reclamăm uh, simplificarea, ne place ce aveți să ne spuneți. În ce privește asigurările pentru anumite zone climatice, dacă vorbim despre volatilitatea prețurilor, e bine, ideea este că se pot folosi anumite măsuri, cum s-a întâmplat și în cazul laptelui. Aș dori să vă întreb, pentru că mă voi ocupa de un raport cu privire la proteine, care este opinia dumneavoastră cu privire la uh, compensarea deficitului de proteine vegetale în Uniunea Europeană și cum vă gândiți să puneți la punct uh, dispozitive de ajutor, uh, tocmai pentru a spori producția de proteine. Trebuie să reflectăm mai mult la aceste chestiuni care, firește, au de face și cu creșterea animalelor. Apoi, în ceea ce privește protecția solului, cred că ați luat o inițiativă bună să organizați o reuniune la Tallinn Sperăm că participanții vor fi uh, numeroși pentru că problema este sensibilă pentru uh, sustenabilitatea mediului nostru. Apoi uh, aș dori să vă atrag atenția, să nu uitați de problema Să nu uitați așadar de uh, internetul uh, de mare viteză care este absolut uh, uh, necesar uh, agricultorilor astăzi. Uh, domnul Rope. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnule ministru, aș dori să vă urez uh, bun venit și uh, să vă urez toate cele bune pentru președinția dumneavoastră. Aș dori să vă mulțumesc și pentru acest program foarte ambițios. Cred că avem cu toții multe de făcut și uh, aș dori să menționez în acest context uh, câteva aspecte. V-ați referit uh, la condițiile pentru fermieri, care ar trebui să fie la fel pentru toți agricultorii din Europa. Dar nu ați menționat și schemele de sprijin. Uh, Așadar, uh, care este planul dumneavoastră pentru schemele de plată pe viitor? Pentru că deocamdată există mari uh, diferențe și uh, discrepanțe în Uniunea Europeană. Nu toți agricultorii pot să concureze în mod egal unii cu ceilalți în Uniunea Europeană. De asemenea, ați menționat Uh, rolul fermierilor, cum acesta trebuie să fie mai uh, puternic, cum ar trebui să existe o mai bună putere de negociere a fermierilor, cum uh, aveți de gând să o asigurați, cum ar putea funcționa un astfel de mecanism. Înțeleg că șase luni nu este suficient să faci foarte multe, însă cred că ați putea să oferiți măcar un impuls pentru viitoarea țară care va prelua președinția pentru ca apoi această țară să, să continue uh, procesul. Apoi trebuie să învățăm uh, lecții de pe urma ultimelor crize, criza lactatelor, criza uh, embargoului rusesc și așa mai departe. Cu toți am avut de suferit de pe urma acestor crize. Poate ar fi bine să gândim și un mecanism de intervenție în caz de criză, pentru ca să nu trebuiască de fiecare dată să luăm măsuri ad hoc, pentru a putea reacționa foarte repede. Așadar, uh, trebuie să planificăm uh, puțin uh, lucrurile, să avem la îndemână niște măsuri pe care să le aplicăm în timpuri de criză. În ceea ce privește tinerii fermieri, mă gândesc că ar trebui să-i sprijinim pe tineri să poată să cumpere teren, pentru că pentru anumite state acest lucru este foarte important. Pentru Estonia, Lituania, Polonia și așa mai departe. Noi avem o mare problemă, de exemplu, și cu febra porcină. Aveți de gând să faceți ceva în acest sens, pentru că este un subiect extrem de actual pentru statele baltice. Mulțumesc. Intervenție fără microfonul domnului președinte. Următoarea vorbitoare. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la ceea ce spunea domnul Nicholson înaintea mea, și anume la uh, gripa aviară și la impactul uh, uh său asupra fermelor de pui. Până uh, acum, regulamentele anterioare vorbeau despre o perioadă de 12 uh, săptămâni, acum vorbim de 20 uh, de săptămâni. Cu siguranță vom mai discuta în aceste săptămâni această situație. Această criză a costat până acum aproximativ 10 milioane, vorbim despre costurile directe, nu despre cele indirecte. Aș vrea așadar să înțeleg ce putem face în acest sens. Uh, Apoi, o a doua întrebare. Ați vorbit despre boicotul uh, rusesc. Să nu uităm că pe 7 august 2014 stăteam aici în Parlamentul European, cred eu, uh, la una dintre primele mele ședințe, vorbind despre implicațiile acestei măsuri pentru producătorii de fructe și de brânzeturi. Uh, sunt de acord cu dumneavoastră că situația este foarte problematică, însă aș dori să vă întreb uh, cum anume reflectați la asta atunci când încercați să găsiți uh, o soluție. Deci e o întrebare specifică la care mi-aș dori un răspuns. Intervenție fără microfon. Domnul Buda. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru, pentru cele expuse aici. S-au spus de asemenea și din partea colegilor foarte multe. Însă aș insista asupra ceea ce înseamnă viitorul uh, PAC după 2020 în contextul Brexitului. ului pentru că indiferent că discutăm de 4 miliarde sau de 11 miliarde, scenariile sunt uh, puține. Odată fie creștem contribuția statelor membre uh, la bugetul Uniunii, fie reducem uh, uh banii din, uh, din PAC și se pare că politica agricolă comună și politica de coeziune să fie niște victime sigure. Uh, Uh, dacă se va întâmpla acest lucru, ceea ce noi sigur nu, nu dorim, dar vreau să știu care este părerea dumneavoastră față de această chestiune. Mai mult se discută chiar și uh, unirea banilor din pilonul 2 cu politica de coeziune, care de asemenea nu cred că este un lucru foarte bun. Și vreau să știu care este poziția dumneavoastră legat de asemenea de ceea ce înseamnă concentrarea terenurilor. Sigur, cum spunea domnul președinte, este un fenomen care se întâmplă greu uh, uh controlabil, dar Totuși, nu putem să nu constatăm existența unor legislații diferite la nivelul statelor membre și ceea ce este dureros pentru noi, mai ales pentru cei din estul Europei, este că ceea ce este permis în alte state, în estul Europei nu se permite. Ceea ce mi se pare inacceptabil. Dacă într-un stat membru, nu dau un nume că nu are importanță, pentru a putea cumpăra teren trebuie să lucrezi acel teren, în alt stat membru, dacă se pune această condiționalitate, automat vine Comisia și declanșează procedura de infringement, ceea ce nu mi se pare corect și de aceea v-aș ruga să aveți în vedere această chestiune. Sigur, fenomenele nu le putem noi combate, le putem preveni, le putem controla, dar trebuie să avem aceeași legislație, în opinia mea, la nivelul statelor membre sau cel puțin un numitor comun de la care să putem să, uh, să plecăm. Mulțumesc! tak jeśli chodzi o drugi filar to drugi filar w znacznej ilości idzie na modernizację da, în ceea ce privește al doilea pilon, e adevărat că o bună parte din acest al doilea pilon se îndreaptă către modernizare și mediu și mutarea sa la politica de coeziune ar fi o mare pierdere pentru PAC. După părerea noastră, sunt puține fonduri de coeziune care ajung în zonele rurale și asta este o problemă. Doamna Ares Garcia. Mulțumesc. Succesul președinției nu are nicio legătură cu dimensiunile țării care o asigură, însă are legătură cu voința de care dă dovadă. Rezultatele președinției malteze au fost foarte bune, sunt convinsă că și rezultatele președinției estone vor fi pe măsură. Aș dori să mă refer la regulamentul Omnibus. Este foarte important din punctul nostru de vedere ca această propunere să progreseze sub președinția dumneavoastră. Noi suntem extrem de ambițioși referitor la obiectivele acestui regulament și aș dori să știu dacă vă propuneți o colaborare astfel încât să faceți cumva să înainteze dosarul acesta. Comisia ne anunță și o serie de inițiative legislative privind reforma PAC, ce aveți în intenție să faceți la nivelul președinției estone și încă o dată vă mulțumesc pentru prezența rândurile noastre în această după-amiază. Intervenție fără microfon din partea președintelui. Thank you very much, uh, dear minister. I'm also Mulțumesc foarte mult, spune vorbitorul, domnule președinte. Mulțumesc și domnului ministru și mă alătur uh, urărilor de bun venit uh, pe care le-au exprimat antevorbitorii și mm, satisfacție pentru planurile președinției estone. Vorbeați despre inovație și despre progresele din domeniul digitalizării. Vorbeați despre controle administrative în agricultură și altele asemenea. V-aș arăta însă că Parlamentul European lucrează la o inițiativă care se numește Satele Inteligente, care vizează digitalizarea în zonele rurale. E un proiect uh, destinat sătenilor, care reprezintă peste o treime din populația Uniunii Europene. Deci, e o mm, pondere, au o pondere semnificativă. Aș dori un comentariu din partea dumneavoastră pe acest subiect. Vă rog. Domnul Flanagan, mulțumesc. Domnule, am ratat introducerea, introducerea dumneavoastră, a trebuit să particip la o altă ședință, dar în ce privește regulamentul Omnibus și în legătură cu șansa de a face ceva pentru tinerii agricultori prin acest regulament, introducând mai multă flexibilitate, astfel încât oamenii să nu fie împiedicați să intre în agricultură. Sau cei care lucrează de multă vreme în agricultură poate alături de părinții lor, să poată să-și continue activitatea în acest sector, nu să li se întâmple așa cum se întâmplă acum, să li se spună că nu se mai poate. Ce planuri aveți dumneavoastră pentru facilitarea um, activității tinerilor agricultori? Și apoi, în legătură cu Natura 2000, nu știu dacă problema este ierarhia, lanțul de comandă sau nu știu care e problema, dar în țara mea sunt probleme mari de punere în aplicare. Cineva le spune oamenilor să facă un lucru și altcineva le spune să facă fix pe dos. Sunt probleme așadar la punerea în aplicare a Natura 2000 și vă mărturisesc așa în încheiere că mi-este greu să văd cum o să, să, să-mi închipui cum o să reușiți să răspundeți la toate întrebările care v-au fost adresate. Mă rog, din partea mea succes! Mulțumesc foarte mult, spune următorul vorbitor. Nici eu n-am putut participa la partea introductivă a acestei ședințe, fiindcă și eu a trebuit să particip la o altă ședință, însă mă bucur foarte mult că am ocazia de a vă adresa întrebări. S-a vorbit despre regulamentul Omnibus, în legătură cu care și eu am o întrebare. De ce parte sunteți dumneavoastră? În tabăra Parlamentului sau în, par- în tabăra Comisiei? Uitați, vă adresez o întrebare ușor polemică. Noi am vrut să extindem uh, durata reformei în agricultură. Consideram că următorul uh, jalon ar trebui să fie 2020. Dumneavoastră, ce părere aveți în legătură cu prelungirea acestei perioade de timp? Și, tot în legătură cu regulamentul Omnibus, am avut câteva idei pentru reducerea birocrației. Vă rugăm să țineți seama de ele, să nu le îndepărtați. Pentru că În Parlament există o mișcare, o tendință foarte puternică, un curent în sensul reducerii drastice a uh, birocrației. Domnul președinte, desigur, uh, obiectivele din regulamentul Omnibus sunt extrem de ambițioase și ele depășesc chiar anumite elemente din uh, reforma PAC. Înțelegem lucrul acesta și știm foarte bine că aveți înainte o sarcină deosebit de grea uh, atunci când vă propuneți să ajungeți la un consens pe marginea mandatului de negociere. Nu știu cum o cheamă pe asta. Mulțumesc, domnule președinte. Am participat uh, la Tallinn, la o reuniune și uh, am ascultat cu, multe interes, cu mult interes care sunt prioritățile președinției noastre mi s-au părut deosebit de interesante observațiile dumneavoastră cu privire la mm, rezistența la uh, antibiotice. E o chestiune care ne privește și pe noi, nu doar Comisia pentru Mediu. Am dorit să știm mai multe în legătură cu planurile dumneavoastră pe acest subiect și, oricum, mult succes din partea noastră. Mulțumesc, domnul Agnew. Domnule ministru, îmi cer scuze că n-am putut veni la, de la început și eu a trebuit să particip la o altă ședință în paralel, deși azi dimineața am fost prezent. Deși n-ați discutat, din câte înțeleg, de problema pesticidelor, înțeleg că lobby-ul ecologic a declanșat un război împotriva pesticidelor. Vorbește despre perturbatorii endocrini, vorbește despre uh, tot felul de culturi polenizate și alte uh, tipuri de culturi, producția agricolă în uh, Uniunea Europeană va scădea considerabil. Ea va ajunge să fie compusă din importuri din alte părți ale lumii care vor câștiga. Care este punctul dumneavoastră de vedere în acest sens? Tak, produkty będziemy importować, może nie. Bardzo Mulțumesc! Și mulțumesc pentru toate intervențiile. Îi dau acum cuvântul domnului ministru pentru a încerca să răspundă întrebărilor doamnelor și domnilor deputați. Doamnelor și domnilor, este o deosebită onoare pentru mine să vorbesc astăzi în fața dumneavoastră, astăzi, pentru că sunt ministru într-o țară mică. Voi încerca să răspund întrebărilor dumneavoastră. Dacă este să compare Estonia cu Malta, într-adevăr, Estonia nu e chiar așa de mică. Și Malta, așa cum o va face și Estonia, s-a străduit să facă multe lucruri în președinția sa. Regulamentul privind agricultura ecologică a fost în sfârșit adoptat sub președinție malteză după trei ani de discuții și negocieri. Deci, iată, o țară atât de mică cum este Malta a reușit să realizeze atât de multe lucruri în timpul președinției sale. Așa încât, încă o dată, mulțumim fostei președinții malteze și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru uh, întrebări. E adevărat că ar trebui să puneți la dispoziție vreo cinci ore ca să vă răspund uh, așezat la toate, dar le voi aborda în blocuri de subiecte. Sper că nimeni să nu se supere dacă nu va primi un răspuns uh, individualizat din lipsă de timp. Voi încerca să nu uh, repet însă ideile și de aceea voi adresa uh, răspunsurile mele celor care au exprimat același tip de întrebare. Viitorul PAC este abia la începutul său și cu siguranță ne propunem să colaborăm, așa cum am făcut-o și cu președințiile precedente. Contăm și pe Parlament în ce privește mm, conturarea viitorului PAC după 2020 și dacă ne uităm spre viitor, sperăm că cele două instituții se vor putea pune de acord asupra faptului că politica agricolă trebuie să rămână comună. Și că trebuie să se bucure și de fondurile adecvate. La nivel european avem nevoie de finanțare și PAC trebuie să rămână orientată spre piață. În același timp însă trebuie să fie ușor de pus în aplicare și trebuie și ca această politică să reziste la crize. Așteptăm comunicarea Comisiei cu privire la viitorul PAC, sperăm ca aceasta să ne parvină cât mai curând, și atunci vom fi gata să discutăm mai în detaliu. În Estonia considerăm că serviciile electronice și digitalizarea în uh, zonele rurale trebuie să se îmbunătățească și vom face tot ce vom putea pentru a atinge obiectivul acesta, întrucât considerăm că serviciile electronice și digitalizarea sunt importante pentru zonele rurale, fiindcă i-ar atrage pe tineri și ar menține în zonele rurale. În ce privește măsurile de gestionare a riscurilor legate de BAC, atunci când mă gândesc ce s-a întâmplat în sectorul agricol cu toate crizele pe care acesta le-a traversat, îmi dau seama că trebuie crescută capacitatea producătorilor și trebuie să fim mai bine pregătiți pentru a face față crizelor pe viitor. E un lucru foarte important acesta când vorbim despre viitorul PAC. Trebuie să ne gândim la plasele de siguranță, la măsurile de gestionare a crizelor care ar putea apărea. În viitor, sectorul agricol trebuie să dispună de instrumente mai eficiente, așa încât să poată face față cu mai multă ușurință eventualelor crize. În timpul președinției noastre vom avea un consiliu informal pentru agricultură și pescuit, când ne propunem să discutăm tocmai despre măsurile acestea de gestionare a riscurilor. Și acum referitor la regulamentul Omnibus. După părerea mea, simplificarea politicii agricole comune prin reducerea poverii administrative la toate nivelurile este unul dintre obiectivele centrale ale PAC și ar trebui să rămână așa. S-au făcut deja multe pentru simplificarea PAC, însă întotdeauna ai loc de mai bine și de mai simplu. Și atunci când ne gândim la subiectul acesta, ne dăm seama că cuvântul cheie este omnibus, regulamentul omnibus. Este un subiect asupra căruia, fără îndoială, și Parlamentul European și președinția estonă au aceeași părere. E adevărat că Parlamentul European este un pic mai vizionar decât Consiliul în ce privește schimbările politicilor, dar sunt convins că vom putea colabora cu succes. În ce privește propunerile cum ar fi gestionarea riscurilor, înverzirea și competitivitatea producătorilor, nu ne este încă foarte limpede care este defi poziția definitivă a Consiliului, dar sunt convins că, în urma discuțiilor pe care ni le-am propus, vom avea, la mijlocul lunii septembrie, mai multe informații în acest sens. Referitor la lanțul de aprovizionare, la practicile competitive, practicile concurențiale, întărirea poziției um, agricultorilor în lanțul de aprovizionare și combaterea practicilor comerciale neloiale, toate acestea sunt subiecte deosebit de importante, motiv pentru care se și bucură de atenția cuvenită din partea noastră. Politica de concurență este unul dintre elementele centrale ale bunei funcționări ale lanțului de aprovizionare și uh, ea nu se poate face fără întărirea poziției agricultorilor. Punerea în aplicare a regulilor respective trebuie să fie și ea cât se poate de clară și înțeleasă de toată lumea la fel. Normele trebuie să fie clare, normele juridice trebuie să fie clare și ele trebuie să evolueze odată cu piața. Și apropo de piață, mai exact de piețele tinere, sau mai exact de agricultorii tineri, Reîmprospătarea generațională este una dintre principalele provocări pentru Uniunea Europeană, dacă vrem să garantăm dezvoltarea zonelor uh, rurale. Când ne gândim la cei care, la tinerii care conduc în prezent uh, fermele, structura este extrem de neuniformă. Sunt uh, unii care au majoritar peste 65 de ani și sunt convins că în viitor numărul agricultorilor în vârstă va crește. Și atunci când vorbim de măsurile de sprijin pentru tineri în cadrul reformei PAC, aceste măsuri sunt deosebit de importante. Nu mai puțin important este să vorbim despre discrepanțele din aplicarea politicii agricole comune. Din raportul Curții de Conturi publicat în iunie dispunem de niște informații utile în acest sens. Iar acum mi aș îndrepta, mi îndrepta atenția către acordurile de liber schimb. Ne aflăm într-o situație în care lumea pare cel puțin să se schimbă, să se transforme într-o lume din ce în ce mai protecționistă. Motiv pentru care Uniunea Europeană trebuie să arate că regulile comerciale internaționale sunt în continuare în vigoare și că este important ca ele să fie respectate la nivel internațional, pentru că doar așa se poate garanta dezvoltarea la nivel internațional. La fel de important este să menținem politica uh, comercială deschisă, așa cum am făcut-o și până acum iar încheierea acordurilor de liber schimb trebuie să se facă cu respectarea principiului echilibrului. Toate aceste acorduri trebuie să țină seama de interesele sectorului agricol din Uniunea Europeană, iar mesajul principal și cerința principală pe care vreau să o transmit în uh, ceea ce privește uh, măsurile fitosanitare Acestea trebuie să fie întreprinse numai în scopul de a proteja sănătatea omului, animalelor și plantelor. În acest sens, mai multe piețe se vor putea deschide producătorilor noștri. Este un principiu pe care Europa l-a respectat întotdeauna. Și întrucât noi respectăm principiul acesta, ne așteptăm ca și partenerii noștri comerciali să o facă. A mai fost un, uh, o întrebare legată de acordul de liber schimb cu Japonia. Salut progresele înregistrate de comisie în numele președinției în acest dosar, întrucât consider că un astfel de acord de liber schimb ar deschide noi perspective pentru Europa. Așteptăm cu interes textul definitiv al acestui acord și sperăm ca el să ne ofere răspunsuri pozitive la o serie întreagă de probleme rămase până acum nerezolvate. Cum ar fi? Reorganizarea, uh, măsurile fitosanitare, indicațiile de uh, geogra- protecție, indicațiile de geografice și alte elemente care ar trebui cuprinse în acest acord. Cât privește Mercosur, iată ce aș avea de spus – Estonia consideră că în timpul președinției sale vom reuși să ajungem aproape de încheierea acestui acord. Spre deosebire de situația cu Japonia însă, partenerul nostru în acest caz este un mare exportator de produse agricole. Circa 50% din țările Mercosur, din, din exporturile din țările Mercosur reprezintă produse agricole. Prin urmare, în acest acord, noi suntem într-o poziție mai degrabă defensivă. Prin urmare, atunci când vom încheia acest acord, probabil că agricultura va fi unul dintre subiectele cele mai fierbinți. Europa însă trebuie să se asigure că unul dintre cele mai sensibile sectoare ale sale se va bucura de atenția cuvenită. Și acum, în legătură cu embargoul rusesc. Embargoul rusesc a fost uh, impus în 2014 și de atunci afectează comerțul Uniunii Europene. Există state membre care n-au reușit să se redreseze din punct de vedere comercial nici în 2015, însă în 2016 exporturile din sectorul alimentar din Uniunea Europeană, exporturile acestea deci au fost la cel mai înalt nivel istoric. Deci, se pot găsi piețe alternative, iar eforturile întreprinse în scopul de a găsi astfel de piețe alternative și în scopul de a reduce barierele comerciale au dat roade. Piețele produselor agricole sunt extrem de volatile și acum mai mult decât oricând. E la fel de adevărat că această criză durează de multă vreme și asta ne arată că trebuie monitorizat în permanență situația de pe piață. Aceasta trebuie să fie o activitate sistematică pentru a putea combate consecințele negative pe care le au toate crizele asupra agricultorilor europeni. Pe de altă parte, am putea spune și că situația generală de pe piețele agricole s-a îmbunătățit în prezent, iar prețurile sunt mai stabile. În domeniul uh, agriculturii ecologice, salut acordul de cooperare la care s-a ajuns, iar uh, la prima ședință a Consiliului pentru agricultură și pescuit pe care o voi prezida, sperăm să confirmăm, să putem confirma textul, să poată fi el adoptat și să ne putem bucura de sprijin în, și uh, în cadrul trilogului. E important să garantăm și durabilitatea solurilor agricole din Uniunea Europeană, e o chestiune fundamentală pentru agricultura Uniunii Europene. Protejarea solurilor garantează alimente de bună, de bună calitate, deci acestea vor putea fi produse dacă avem un sol de bună calitate. Problema calității solurilor va fi abordată în cadrul Comitetului Special pentru Agricultură din Consiliu, dar și la conferința de nivel înalt din cadrul sau la, la discuțiile de nivel înalt din cadrul Consiliului pentru Agricultură. Concentrarea terenurilor în unele părți ale Uniunii Europene este o problemă de mare actualitate. Înțelegem foarte bine lucrul acesta și înțelegem și importanța acestei chestiuni. Prin urmare, pentru noi este important să recunoaștem că această concentrare a terenurilor ar putea duce la părăsirea zonelor rurale de către un număr important de oameni. De asemenea, i-ar putea împiedica pe alții să se întoarcă în zonele rurale, se pot pierde locuri de muncă, serviciile nu ar fi accesibile, iar numărul de locuri de muncă, așa cum spuneam, din zonele rurale ar scădea semnificativ. În același timp, este important să se respecte drepturile fundamentale în Uniunea Europeană și să nu restricționăm în niciun fel liberul schimb în Uniunea Europeană. Sperăm să găsim soluții de cooperare pentru uh, a uh, realiza acest, uh, acest uh, deziderat pentru noi toți. Și acum în ceea ce privește bolile infecțioase la animale. Ele au un impact major asupra creșterii animalelor, sectorului creșterii animalelor, un impact financiar foarte important și nu numai. E o chestiune de care vorbim adesea în Consiliul pentru Agricultură. Statele membre își evaluează sistematic situația privitoare la Uh, aceste boli infecțioase la animale, uneori se coordonează, își coordonează strategiile și combat aceste boli împreună. Sectorul cărnii de porc din Estonia a fost, afectat de, a fost afectat de febra porcină și au fost vremuri foarte grele pentru sectorul acesta. Trebuie să înțelegem că aceste probleme că trebuie să înțelegem toate implicațiile unor astfel de boli. Numărul animalelor infectate s-a redus acum și este în continuă scădere și avem acum mai multă experiență în combaterea acestei teribile maladii. Chiar dacă nu suntem încă siguri că am câștigat bătălia. S-a vorbit și despre um, gripa aviară. Combaterea sa este o chestiune foarte complexă, iar impactul gripei aviare asupra creșterii puilor este o chestiune foarte importantă. Va trebui să luăm măsuri pentru a ajuta statele membre să combată problema aceasta a gripei aviare. Noi suntem gata ca împreună cu Comisia Europeană să găsim soluții. Asemeni Parlamentului European și asemeni Comisiei, și Consiliul consideră că este de mare importanță să abordăm problema rezistenței la antibiotice. Este una dintre cele mai spinoase și arzătoare probleme. Când o vom aborda, va trebui să ne bazăm pe experți care au cunoștințe solide legate de sănătatea animalelor, a omului și a plantelor. Avem în Estonia un nou plan de acțiune care își propune să combată rezistența la antibiotice. E un plan de acțiune eh, care va fi foarte important pentru următorii ani, chiar la nivelul Uniunii Europene și va contribui la conturarea diferitelor politici în materie. Proiectul de propunere cu privire la medicamentele veterinare este de asemenea deosebit de complex și foarte important nu numai pentru sănătatea omului, ci și pentru producția de medicamente veterinare în Uniunea Europeană. Este importantă și pentru uh, sectorul animalelor de companie, pentru sănătatea acestui tip de animale. Sperăm ca statele membre să coopereze și să sprijine președinția estonă, lucru care ne-ar permite să întreprindem măsuri mult mai rapid și să încheiem negocierile în cadrul Consiliului mult mai rapid. Problema acum a furajelor medicamentate. Consiliul a început activitățile de pregătire și acestea durează de ceva timp, ele nu se vor putea încheia însă înainte de a încheia discuțiile cu privire la propunerea referitoare la medicamentele veterinare. Aceasta se leagă strâns, deci, de uh, propunerea privitoare la uh, furajele medicamentate. Ca și Parlamentul European, considerăm că aceste dosare sunt de o mare importanță și vrem să ne asigurăm că cele două propuneri vor fi formulate în mod cât se poate de clar și de coerent. Președinția estonă va face tot ce va putea pentru a îndeplini mandatul de negociere, pentru a duce la bun sfârșit mandatul de negociere în timpul președinției sale pe marginea acestor dosare și este important să înțelegem că dacă pesticidele sunt folosite într-un mod mai durabil Asta ar permite statelor membre să se folosească de propriile planuri naționale de acțiune pentru a facilita punerea în aplicare a directivei. Obiectivele acestor planuri naționale de acțiune este de a se reduce riscurile pentru uh, oameni și pentru mediu. Un risc întotdeauna prezent în utilizarea pesticidelor. Planurile de acțiune uh, prevăd și soluții alternative pentru protecția plantelor. Iată, pe scurt, am răspuns la întrebările dumneavoastră. Pe scurt, aș dori să vă mulțumesc pentru toate întrebările adresate, au fost foarte interesante. Dacă doriți mai multe informații, nu vă sfiiți să, să, să contactați uh, echipa mea uh, care vă stă la dispoziție. Vă mulțumesc încă o dată. A fost uh, o plăcere să fiu prezent. Bardzo dziękujemy. Myślę, że... Mulțumim foarte mult. Cred că, într-adevăr, ați răspuns um, la toate întrebările. Poate că nu foarte pe scurt, dar um, într-un mod foarte interesant pentru noi. Vă mulțumim. Dacă mai aveți întrebări, dragi colegi, sunteți rugați să le transmiteți în scris iar uh, echipa domnului ministru vă va răspunde. Nu doresc să rezum uh, tot ce s-a spus. Uh, în orice caz, vă așteaptă o perioadă interesantă, dar și dificilă. Și o perioadă totuși destul de scurtă, având în vedere că urmează vacanța, va trebui, va trebui să încheiați uh, cam pe 15 septembrie, pentru că urmează apoi și vacanța de uh, sărbătorile de iarnă. Pe 15 decembrie, mă scuzați. În orice caz, domnule ministru, vă mulțumim uh, foarte mult pentru prezență și pentru această discuție foarte interesantă și nu putem decât să vă urăm uh, mult succes. pentru a acționa în uh, beneficiul agricultorilor noștri. Doamnelor și domnilor, după cum vă spuneam, avem o ordine de zi foarte încărcată. Nu am dorit să limităm prea mult uh, schimbul de opinie cu domnul ministru, să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de uh, Oficiul European pentru Brevete. Uh, cu mare plăcere îi urez bun venit doamnei Heli Pila Yama, responsabilă de dreptul uh, brevetelor la acest uh, oficiu. Obiectivul este ca astăzi să avem un schimb de opinii privind protecția invențiilor biotehnologice, deci o legătură între brevete și uh, dreptul de obținere acestora. De mai multe ori s-a abordat uh, problema brevetelor din domeniul biotehnologi biotehnologiei. S-au luat decizii în decembrie 2015, dar și um, Curtea de Justiție a luat decizii, mai ales în ceea ce privește um, brevetarea produselor derivate uh, din uh, procese uh, biologice. Acest lucru a dus la controverse în rândul um, deputaților. Între timp a fost publicată o notă um, de către comisie um, pentru a oferi uh, mai multe informații privind directiva 9844. Doamnă director, vă dau cuvântul. Și încă o dată bun venit și vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră alături de noi. 10 minutes? 10-15 minutes, abandonăm. Ok. Lista. Thank you. Thank you, Mr. Chairman, Mr. Um... Mulțumesc, domnule președinte, domnule Siekierski, mulțumesc uh, tuturor uh, celor din Comisia Agri pentru invitația de a discuta despre acest subiect atât de important astăzi. Subiectul este foarte important și relevant astăzi, cu atât mai mult cu cât uh, Consiliul de Administrație Um, al acestui oficiu a luat o decizie în acest sens în urmă cu 11 zile. Știu că Parlamentul European și în special Comisia Agri și Comisia Europeană uh, au avut uh, un interes foarte mare în, în uh, brevetarea invențiilor biotehnologie, uh, invențiilor bazate pe biotehnologie. Aș dori să vă prezint uh, situația actuală, evoluțiile uh, și uh, care sunt etapele următoare în acest proces. În introducerea mea, pe scurt, voi vorbi despre invențiile bazate pe plante și ce țin de plante care uh, constituie 8% din invențiile biotehnologice. De asemenea, aș dori să vă rog să înțelegeți că nu voi discuta protecția varietăților de plante, pentru că asta ține de un alt oficiu. În primul rând, pe scurt, în ceea ce privește oficiul uh, european de brevete, organizația pe care o, o, o reprezint astăzi, a fost uh, uh, creată în 1973, este a doua cea mai mare instituție interguvernamentală în Europa, cu toate statele membre reprezentate cu roșu pe harță, hartă. Asta înseamnă că acoperim o suprafață cu aproximativ 650 de milioane de locuitori. De asemenea, biroul, uh, Oficiul European pentru Brevete este un actor global, cooperăm cu alte oficii de brevete uh, și la nivel internațional, mai ales în ceea ce privește brevetarea biotehnologică, Oficiul european este vocea Europei. Discutăm cu cele 38 de state contractante, membre ale oficiului nostru, uh, și am aflat astfel că majoritatea solicitărilor de brevet vin de la oficiul european, nu sunt foarte multe de la nivel național. Avem aproximativ 400 de examinatori care lucrează asupra brevetelor. Suntem uh, certificați ISO și uh, încercăm să avem procese de cea mai înaltă uh, calitate. În ceea ce privește brevetarea invențiilor biotehnologice, avem o convenție ratificată în 1973 și revizuită în 2000, care stau la baza brevetării. Este relevantă de asemenea directiva uh, Comisiei Europene din, 98, din 1998 cu numărul 44 iar prevederile acestei directive au fost incorporate în regulile uh, oficiului de brevet în 1999. jurisprudența curții de apel, um, um, comitetului de apel uh, al um, oficiului este importantă, însă comitetul extins de apel Deci acest uh, um, uh, comitet de apel nu poate transmite decizii către Curtea de Justiție, însă orice, direct, orice interpretare a directivelor uh, poate fi uh, transmisă uh, Curții uh, de Justiție. Există deci o legătură cu această jurisprudență. Când vorbim despre capacitatea de a breveta anumite invenții, mai ales cele bazate pe plante, este important întotdeauna să reținem că criteriile obișnuite de acordare a brevetelor intervin aici. Deci, principiile fundamentale ale um, acordării unui brevet sunt că o invenție trebuie să fie nouă, să uh, prevadă o etapă um, de invenție și să poată fi aplicabile la nivel industrial. Deci, uh, acest caracter de nou uh, implică că ceva ce crește de sute de ani nu este nou. Tocmai de aceea, la oficiul de brevete, includem în bazele de date uh, de căutare toate informațiile de cunoștințe tradiționale despre plante din diferite părți ale lumii. Există de asemenea criterii de excludere anumit, a unor invenții uh, de la, de la posibilitatea de brevetare. Iar aceste criterii se aplică în special invențiilor biotehnologice, mai ales în domeniul uh, agricol. Criteriile de excludere cuprind invenții care contravin uh, ordinii și moralității publice, uh, dar și produse, uh, procese pentru producția de plante și animale, dar nu procese biotehnologice. sunt uh, prevederi uh, din convenție și din directivă care sunt identice. De asemenea, un criteriu de excludere este cel ce se referă la uh, varietățile de plante și animale. Acestea nu pot fi brevetate conform uh, directivei biotec pentru, uh, pen, pentru că pentru varietăți de plante și animale există protecția sui generis. Însă, plantele și animalele pot fi brevetate dacă fezabilitatea nu este limitată la o anumită varietate, precum și material uh, izolat de, pe bază de plante și animale. Acestea pot fi uh, brevetate. Deci, varietăți de plante și animale sunt excluse, însă plante și animal, plantele și animalele pot fi brevetate sub anumite criterii. Procesele pentru producția de plante și animale nu pot fi brevetate. Aceste prevederi au fost uh, aborda, adoptate deja în 1999 în, în uh, Comitetul Extins de Apel. Decizia uh, a um, confirmat prevederile din directiva biotech că plantele sunt brevetabile atâta timp cât nu este vorba de anumite varietăți. Apoi, procesele bio- în, în mod principal biologice, ați auzit despre deciziile um, tomato și broccoli 1 și 2, dacă ne întrebăm uh, dacă se intervine în procesul uh, de creștere, uh, procedura este tehnică sau biologică? Și decizia a fost că o intervenție în procesul de selecție nu face ca întregul proces să fie unul tehnic. Însă, dacă plantele sunt brevetabile, um, procesul de creștere nu poate fi brevetat. Dacă ai o uh, plantă, nu se poate vedea dacă a fost uh, produsă printr-un proces obișnuit sau um, un alt tip de proces. Ce se întâmplă deci cu astfel de uh, produse bazate pe plante? Pot fi ele brevetate sau nu? Nu există o prevedere clară în directiva biotec în acest sens, nu există nimic în uh, Convenția Europeană privind brevetele despre asta. Iar uh, la Marea Cameră de Apel a oficiului, când s-a analizat acest subiect, s-a ținut conci de directiva Biotech și s-a ajuns la concluzia că astfel de uh, produse sunt brevetabile. Deci excluderea nu uh, ajunge până la uh, produsele bazate pe plante. Însă, după cum a spus și președintele, Comisia apoi a analizat mai îndeaproape materialul pregătitor pentru directiva biotech și s-a ajuns la concluzia că a fost intenția legiuitorilor să se uh, excludă uh, produsele pe bază de uh, plante de la brevetabilitate. Când s-a publicat în noiembrie anul trecut această notă, Oficiul European de Brevet a suspendat toate procedurile pe rol de solicitare de brevet în care se uh, vorbea despre un produs pe bază de plante obținut printr-un uh, proces uh, în mod uh, preponderent biologic. Uh, întotdeauna trebuie să suspendăm astfel de proceduri în astfel de cazuri pentru a nu prejudicia pe nimeni. Apoi, statele membre au discutat acest subiect, iar oficiul de brevete a propus o, un document de modificare a directivei, iar Consiliul de Administrație al Oficiului de Brevete în iunie a decis să modifice regulile aferente 27 și 28 din Convenția Europeană pentru Brevete, astfel încât plantele și animale obținute în mod exclusiv prin procese preponderent biologice să fie excluse. Această modificare legislativă se aplică tuturor procedurilor pe rol în momentul în care a intrat în vigoare modificarea, deci pe 1 iulie 2017. Și se aplică tuturor uh, solicitărilor de brevet pe rol uh, și viitoare. Ce facem acum la, birou, la oficiul de brevete? toate procedurile de solicitare de brevet și apelurile au, au fost reluate încet încet cu aplicarea noilor reguli, astfel încât când este vorba de produse bazate pe plante obținute printr-un procedeu preponderent biologic, se aplică uh, noua, noile prevederi. Orientările de examinare care sunt condițiile de uh, lucru, um, ne oferă informații și vor fi uh, modificate și vor intra în vigoare pe 1 noiembrie în acest an. Cu, în același timp, din 2016 cooperăm strâns cu oficiul pentru varietăți uh, uh, de plante pentru a ne asigura că um, înțelegem, există o înțelegere reciprocă a sistemelor și procedurilor și pentru a vedea uh, cum putem să, ne, să facem schimb de informații și de baze de date, astfel încât să nu ne regăsim în situații care ar fi putut fi evitate. De asemenea, împreună informăm publicul despre um, acțiunile noastre. O vom face și în noiembrie, la uh, finalul acestui an, deci uh, printr-o conferință publică. La Oficiul uh, European de Brevete aș dori să vă spun că avem și o, o măsură de calitate pentru um, Uh, solicitările de brevet, avem așa numitele mm, cazuri sensibile, delicate, unde încercăm să monitorizăm toate solicitările de brevet ce conțin produse mm, bazate pe plante și combinăm um, aici um, munca juriștilor și examinatorilor astfel încât să ținem cont de aspecte etice, societale și așa mai departe când uh, aplicăm uh, excluderile de la brevetabilitate. Există mult interes la nivel național. Sunt uh, multe ONG-uri uh, interesate de acest subiect. Cu mare plăcere vă stau la dispoziție pentru a uh, vă răspunde uh, la eventuale întrebări. Tak, pani dyrektor, są pytania. Już zaczynamy. Jako pierwszy zgłosił się pan poseł. Są deja întrebări. Și începem cu domnul Hoiteman, care va lua primul cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului director pentru că este aici uh, și pentru că a reușit să ne uh, explice mm, ceea ce s-a întâmplat. Um, mă bucur uh, să văd că um, OEV a luat în calcul Uh, sugestiile noastre. În 2015 a existat o mare majoritate în uh, Comisia Agri pentru a îmbunătăți uh, brevetabilitatea produselor biologice și a noilor plante. Și mă bucur că aceste lucruri se schimbă prin noile orientări are Oficiul European de Brevete. Am de vă adresat două întrebări. Acum există mai mult de 100 de solicitări de brevetare în curs. Eh, există, practic, solicitări de brevetare a anumitor plante care rezultă în urma unor procese biologice. Vreau să vă întreb cât va dura eh, examinarea acestor solicitări acum că Oficiul European de Brevete s-a hotărât să treacă la noul regulament. Și apoi, eh, OEB se gândește la procesele de mutație, procese mutagene sau la produsele care derivă în astfel de procese ca uh, fiind uh, uh, produse pentru care se pot emite brevete și apoi dacă există anumite produse, rezultatele urma unor procese biologice care există în afara uh, uh, categoriilor de uh, produse brevetate, dar care uh, sunt obținute prin noi metode de producere, uh, credeți că e posibil să fie luate în uh, calcul, adică să se producă noi, uh, noi plante prin noi uh, uh tehnici uh, biologice? Mulțumesc! Doamna Schreier. Aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați alăturat nou în această după-amiază, pentru această prezentare. Grupul PPE, de fapt, a lucrat la o rezoluție pe acest subiect în 2015. Țara mea, Olanda, este responsabilă pentru producerea uh, aproximativ 35% dintre semințele care se vând pe piața uh, mondială. Decizia luată deja e o decizie importantă care oferă acces liber la piață pentru aceste produse, însă vreau să mă întreb uh, ce se întâmplă cu brevetele care deja au fost emise. solicitanții trebuie să meargă în instanță pentru a se asigura că se respectă brevetele pe care le-au obținut. Care este părerea instituției dumneavoastră în legătură cu acest aspect? Apoi, în ceea ce privește noile metode de producție sau, vechi, sau vechile metode de producție, e clar uh, că se pot folosi uh, pentru a obține noi produse pentru care se, se solicită brevete. De exemplu, Monsanto a anunțat deja că dorește să facă apel uh, la decizia uh, Oficiului European pentru Brevete și aș dori să știu care sunt implicațiile acestui demers. Oare se poate evita interzicerea dumneavoastră? Oare puteți să, vă, uh, să dați înapoi de la hotărârea pe care ați luat-o, ați dat-o? Eu oricum aș susține o perioadă de evaluare de la 1 până la 3 uh, ani. E clar că aceste implicații uh, pentru piața mondială a uh, semințelor există. Nu există practic o interdicție generală pentru astfel de plante care să nu poată astfel fi brevetate nicăieri. Deci aș vrea să știu care este opinia dumneavoastră. Domnul Tarabel acum. Mulțumesc, domnul președinte. Doamna, doamna Piglaiam, aveți toată simpatia mea pentru că tocmai ne-a spus că Oficiul European de Brevete uh, uh, este atât de important, deși uh, gestionarea resurselor a personalului este destul de dificilă pentru că nu aveți suficient personal. Probabil că este destul de greu să lucrați în astfel de condiții, dar nu vom vorbi despre asta astăzi. Uh, știm că există anumite trăsături care sunt cultivate, uh, îmbunătățite, este vorba de uh, anumite trăsături genetice, însă prin noile tehnici de manipulare genetică se poate ajunge la anumite trăsături care se diferă mult de trăsăturile native practic, brevetele poate ar trebui date plantelor care prezintă în mod natural uh, astfel de trăsături, nu obținute artificial. Pe termen scurt, mediu, uh, se pare că toată biodiversitatea ar putea fi amenințată de astfel de uh, practici. Așadar, trebuie să insistăm pe controlul acestor plante pe care le folosim pentru a ne hrăni. Deci există aici un pericol uh, real. Doamnă uh, director, sunt de acord cu dumneavoastră că uh, trebuie interzise toate brevetele legate de uh, protecția sectoarelor uh, vegetale native, pentru că trebuie să avem de-a face cu procede naturale precum selecția sau creșterea naturală. Doamna Hoibuș. Mulțumesc. Sunt uh, destul uh, de dezamăgite de modul în care ați răspuns uh, la poziția Comisiei. Ați spus că doriți să excludeți creșterea convențională, însă, pe de altă parte, aveți o interpretare foarte îngustă a acestui concept. Eh, problema cu mutageneza, despre care s-a tot vorbit, eh, e un subiect la care ar trebui să ne referim și noi acum. Ați vorbit despre nevoia de a face eh, descoperiri biotehnologice. Acestea ar trebui să existe și astfel brevetele pot fi uh, emise doar în baza anumitor caracteristici. E e un aspect uh, critic, după părerea mea. Dacă ne gândim puțin la metodele folosite, uh, pentru a îmbunătăți astfel de caracteristici care poate altfel există în natură. Nu știu exact cum puteți să identificați existența unei descoperiri tehnologice. Ceea ce faceți, de fapt, este să deschideți uh, porțile unor afaceri uh, de miliarde de uh, dolari pentru mari producători. Nu știu cum ar putea să continue să producă noi plante uh, micii fermieri, având în vedere că trăsăturile plantelor pe care le-ar putea obține deja au fost prevetate. Am uh, auzit că, de fapt, uh, noi vindem genetică companiilor multinaționale. Aceste aspecte nu mai rămân parte a bunului comun. Prin urmare, Mă interesează să știu ce ați vrea să faceți pe viitor, câtă vreme oricum vă puteți aștepta la uh, solicitări suplimentare pentru uh, brevete. Care este practic poziția dumneavoastră? Doriți uh, să examinați eficiența acestor noi uh, reguli? Și apoi, având în vedere faptul că creșterea tradițională nu poate fi brevetată, ce se va întâmpla mai departe? Apoi, aș vrea să știu în ce măsură uh, Uh, au fost consultați fermierii în aceste uh, procese, asociații ale fermierilor, asociații ale consumatorilor, ONG-uri și așa mai departe. Aceste organizații doresc să se asigure că pur și simplu viața nu poate fi brevetată, că viața nu poate fi controlată de anumite companii multinaționale. Mulțumim, domnule Acniu. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt sigur că nu sunt singurul în sală căruia i s-a părut că subiectul este încă și mai complicat decât ne-am dat seama. Eu sunt oarecum uh, uh, afectat de anumite aspecte pe care le-ați menționat. Ați spus că e posibil să se ofere brevete pentru animale. Dați-mi voie să vă rog să-mi oferiți un uh, exemplu de ființă vie care a fost prevetată. Eu, unul, nu pot să găsesc un astfel de exemplu. Nu-mi vine nimic în minte. Același lucru este valabil și pentru o plantă sau pentru o cultură. Uh, Practic vorbim despre plante produse neprubetă, plante care n-au mai existat uh, vreodată și apoi am mai ascultat două uh, poziții care spun că poate n-ar trebui să existe deloc brevete. Eu cred că această viziune este foarte îngustă. Pentru cei care uh, încearcă să îmbunătățească uh, anumite specii, anumite trăsături, e bine, uh, cheltuie pentru asta. E un proces foarte costisitor. Uh, și oricum, aceste brevete nu uh, uh rezistă la nesfârșit. Uh, poate ați putea să-mi spuneți exact de cât sunt valabile. Eu cred că vreo 20 de ani, dar aș vrea totuși uh, să-mi confirmați asta. Domnul Hosling. Sunt de acord cu ceea ce au spus uh, majoritatea antevorbitorilor mei. Uh, în 2015 am adoptat uh, o rezoluție, am mai adoptat una și în 2011 cu o vastă majoritate. Iar acum uh, vorbim despre aceleași uh, lucruri. Deci există um, anumite lacune care, cred eu, nu vor fi neapărat acoperite prin practica curentă. Ce se întâmplă cu cele 200 de brevete pe care deja le-ați emis? Cum arată viitorul? Ce se întâmplă cu mutațiile accidentale? când uh, pur și simplu se pot oferi uh, brevete pentru astfel de uh, mutații aleatorii. Știu că biroul dumneavoastră sau organizația dumneavoastră trăiește de pe urma eliberării de brevete. Așadar, dacă e să limităm numărul brevetelor, sau sfera lor de acoperire, cu siguranță modelul dumneavoastră de afaceri va fi uh, serios uh, restricționat. Vorbim uh, despre acest caracter aleatoriu pentru anumite forme de drojdie, tipuri de drojdie pe care le folosesc berăriile. Opinia publică cu siguranță va fi foarte interesată de acest subiect, mai ales dacă uh, un drevet ar putea influența producția unui produs pe care publicul îl apreciază. Mulțumesc. Domn președinte, aș dori să-i salut și pe Uh, vizitatorii noștri invitați de domnul uh, deputat Hoitema. Bine ați venit! Uh, ne bucurăm că participați la o dezbatere atât de interesantă, dar de asemenea și dificilă, căci chestiunea este complexă. Domnul Andrei. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să-i mulțumesc doamnei directoare că este aici. Îmi cer scuze că nu am putut uh, participa la prezentarea dumneavoastră uh, inițială. Întrebările mele poate se intersectează puțin cu ceea ce s-a spus uh, deja, însă mi-aș dori anumite precizări în legătură cu anumite aspecte, mai ales în ceea ce privește tot ceea ce ține, despre, ține, ține de noutăți Poate că deja ați uh, spus asta în prezentarea noastră, însă mi-aș dori niște detalii. Mă interesează și anumite uh, chestiuni care țin de protecție până la urmă. Ce se întâmplă așadar atunci când industria uh, își însușește o resursă genetică care aparține astăzi domeniului public? Cum se procedează în mod concret? Ce se întâmplă în mod concret cu aceste produse? Apoi uh, sunt de acord cu colegul uh, Tarabela spunând că problema este uh, foarte complexă, mizele sunt imense. Până la urmă vorbim despre un mare grup al mega multinaționalelor care sunt implicate în toate aceste demersuri, pentru care și Monsanto. Prin urmare, e important să ne dotăm cu mijloace suplimentare există o anumită nevoie de a face cercetări uh, poate exhaustive, deci acest lucru este extrem de greu de făcut având în vedere câte elemente sunt uh, aici uh, în centrul atenției. Eventual, biroul dumneavoastră ar putea să beneficieze de niște mijloace suplimentare. Apoi, în ceea ce privește definiția îngustă a varietății vegetale, care este un element extrem de complex, E bine, definiția aceasta este un subiect aflat în inima uh, dispozitivului uh, uh dumneavoastră. Mă interesează mai ales uh, ce se întâmplă cu apropierea uh, acestui uh, tip de material genetic, mai ales. Următorul vorbitor. Noi aici, în Parlament, ne uh, opunem ideii brevetării uh, vieții. Este o majoritate în Parlament care se pronunță împotriva acestui fenomen. Cred că eventual uh, ar trebui schimbate mm, poate niște legi pentru ca lucrurile să înceapă să arate mai bine în acest sens. Ați spus că nu veți vorbi despre uh, seminte și așa mai departe, dar pentru fermierii noștri acest capitol este extrem de important. Dacă există brevete care sunt uh, acordate, oare asta va pune în pericol uh, traiul comunității noastre agricole? mă gândesc la tipuri de rase și la posibilitatea pe care trebuie să aibă fermierii să uh, își uh, crească, să-și dezvolte propriile tipuri de plante, de semințe. Uh, ar trebui să existe un acces la cât mai multe uh, opțiuni genetice. Ori dacă există brevete aici, pentru noi asta reprezintă o preocupare. Doamna Măghienez. Mulțumesc, domnule președinte. E clar, subiectul acesta este unul foarte tehnic uh, din perspectiva înmulțirii uh, speciilor și din perspectiva juridică. Am urmărit, uh, cred, aseară un program pe BBC, un program fascinat legat de înmulțirea portocalelor care se curăță foarte ușor, pentru că se pare că ne este lene să curățăm portocalele și se presupune că mm, vor mai trece 80 ani până vom obține acest tip nou de portocale. Firește, cineva trebuie să-și recupereze investiția făcută în dezvoltarea acestei specii și mă gândesc că va exista o solicitare de uh, brevet. E clar că companiile investesc timp și bani uh, folosind tehnici obișnuite de uh, îmbunătățire a calităților plantei și banii aceștia trebuie recuperați. Noi, consumatorii, uh, credem că foarte multe dintre aceste procede sunt naturale și că s-ar petrece oricum, dar multe dintre uh, florile existente, plantele, semințele, uh, au trecut prin procese foarte complicate de selecție a trăsăturilor până să ajungă la forma pe care o au astăzi. Mulțumesc! Va trebui să vedem, deci, cum vor arăta aceste portocale artificiale câtă energie ne va, ne va uh, lua să uh, le curățăm. Următorul vorbitor, doamna Cademba. Mulțumesc. Îmi pare rău că nu am putut uh, asculta prezentarea dumneavoastră, așadar poate că ați răspuns deja la întrebările pe care le am, însă tot îmi nevoia să le adresez. Ca Pot să spun că există 320 de solicitări de brevetare pentru plante și animale. Uh, asta câtă vreme regulile nu se schimbă. Care este calendarul pentru aceste decizii de brevetare? Și apoi uh, am fost raportor din uh, umbră pentru dosarul legat de Uh, materialul uh, uh, de reproducere al plantelor. Știm exact care a fost poziția Parlamentului în legătură cu acest subiect. Deci, întrebarea mea este legată de brefetele pentru plante, care creează mari probleme pentru cei care obțin noile specii. Care este, deci, impactul acestor decizii asupra sectorului acesta al mulțirii plantelor? Mulțumesc. Domnul Flanagan. Mulțumesc. că uh, A fost un subiect foarte interesant și foarte tehnic, cum spune toată lumea. Mă întrebam, oare ați înregistrat brevete în legătură cu cannabisul folosit pentru uz medical sau uh, încă le mai așteptați? Mulțumesc. Aș dori să rog uh, reprezentantul Comisiei să ia cuvântul. Czy nie, nie jest zainteresowany pan Nu doriți să interveniți din partea comisiei? Vă mulțumesc tuturor pentru punctele de vedere exprimate pe marginea acestui subiect atât de interesant. Așa cum s-a spus, uh, decizia Marii Camere, de, Marii Camere de Apel și a Comisiei, prezentată în noiembrie, încearcă să prezinte intenția legiuitorului din directiva din 98, acum 20 de ani. Din lucrările pregătitoare ne-a rezultat clar că nu se intenționează acordarea de brevete pentru produse obținute prin procese eminamente biologice. Și aici, în Consiliu, care a adoptat uh, concluzii în februarie anul acesta, și în Consiliul de Administrație al Biroului și al Marii Camere de Apel, respectiv Uh, s-a decis uh, punerea în aplicare, s-a luat o decizie de punere în aplicare a Convenției pentru brevete, ceea ce cred că este un pas important înainte. Însă mai trebuie explorate o serie de căi și comisia, comisia își propune să ia în uh, dezbatere unele probleme împreună cu statele membre și să mai reflecteze la toate aceste subiecte pe viitor. Mulțumesc! Pani director, czas dla Pani. Prosimy w miarę krótko, nie więcej. Doamna director, aveți acum circa 10 minute pentru răspunsurile la întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc tuturor celor care mi-au adresat întrebări din această comisie nu e deloc ușor să le, răspunzi la, să le răspunzi tuturor în 10 minute, dar voi încerca să le regrupez și să vorbesc cât se poate de repede. Dacă nu reușesc să răspund, puteți să mă mai interpelați odată. Legătură cu statisticile. Vorbeați despre uh, solicitările de, bre, de brevete pendinte și vorbeați despre brevetele acordate. Avem circa 300 de solicitări de brevete pentru produse din plante care sunt Uh, pendinte. Procedurile care vizează brevetele pentru produse din plante și, produse, și procedurile de opoziție, așa cum spuneam, sunt limitate și pentru că ne-am angajat să ne ocupăm de toate acord, aceste solicitări de brevete într-un termen de 12 luni și pentru toate cazurile de opoziție într-un termen de 15 luni, cam acesta este calendarul. Sunt și cazuri excepționale unde e nevoie de mai multă vreme, dar în principiu cam într-un an și jumătate ne ocupăm de toate cererile de uh, brevet pendinte și de cazurile de opoziție. S-au acordat în trecut circa 80 de brevete pentru astfel de produse din plante. Deci, acestea nu mai intră sub jurisdicția, în competența oficiului pentru brevete. Un astfel de brevet este aplicabil pentru o durată maximă de 20 de ani. Atât rămâne el valabil iar beneficiarul uh, brevetul trebuie să plătească o taxă anuală. Dacă nu plătește această taxă către acele state unde a fost validat brevetul, atunci își pierde valabilitatea brevetul. Asta este situația cu cele 80 de brevete acordate deja și potrivit statisticile pe care le-am prezentat statelor membre la un moment dat în Consiliu, mai sunt în vigoare mai puțin de jumătate din aceste 80. Nu știm ce vor face beneficiarii brevetelor, dacă vor întreprinde ceva în acest sens pe viitor. Să vedem ce se va întâmpla cu aceste brevete care sunt încă în vigoare. S-au pus multe întrebări legate de monitorizarea a ceea ce se întâmplă după luarea unei decizii. Deja s-a discutat de asta în Consiliul nostru de administrație, al cărui președinte a spus că statele membre la rândul lor au spus acest lucru și noi suntem gata să respectăm această decizie, și anume că la un moment dat, poate peste un an și jumătate, când se va încheie, fi încheiat ciclul pe care l-am prezentat mai devreme, vom prezenta, deci, și în Consiliul nostru de Administrație și în mod informal statelor membre ceea ce s-a întâmplat până acum, cu tot feedback-ul pe care îl vom fi colectat până la momentul respectiv referitor la solicitările valabile de brevet. Apoi s-a vorbit despre implicare implicarea ONG-urilor și altor organizații interesate. Oficiul European pentru Brevete are un comitet consultativ permanent în care avem astfel de organizații reprezentate, sunt și membri ad hoc numiți în, aceste comitet, în acest comitet ca să putem primi un feedback. Dar nu doar în acest mod ținem noi seama de punctul de vedere din afară, de, de feedback-ul din afară. Multe organizații de utilizatori, de exemplu, s-au adresat uh, oficiului pentru brevete cu scrisori, cu comentarii pe marginea propunerilor și pot să vă promit personal că nicio inițiativă nu este trecută cu vederea. Analizăm toate aspectele pe care trebuie să le analizăm Pentru că, sigur, oamenii din afară văd lucrurile diferit și atunci trebuie să ținem seama de toate aceste puncte de vedere. Și acum, referitor la întrebările mai tehnice, au fost două întrebări care s-au referit la unele produse nutritive sau produse cum ar fi uh, cannabisul sau prevedere pentru drojdile de bere. Nu pot să vă dau niciun fel de informații în legătură cu vreo, vreo solicitare de brevet pentru cannabisul medicinal. Însă pentru uh, brevetele pentru bere sunt proceduri de opoziție în curs. Deci vă dați seama că nu am cum să fac uh, observații, să, să comentez pe marginea acestora. Pe urmă, au mai fost câteva întrebări referitoare la agricultori și anume că cultivatorii au nevoie de libertate ca să poată funcționa și că nu trebuie să fie păgubiți de brevetele din acest domeniu. Și în acest sens aș vrea să vă atrag atenția asupra unui lucru pe care, fără îndoială că știți, acordul privind cotele unitare de brevete. Așteptăm să se facă toate ratificările necesare pentru ca toate aceste instrumente să intre în vigoare. Pentru că în acordul UPC există scutiri, derogări pentru cultivatori și crescători până când intră în vigoare aceste, până când toate statele membre participante ratifică documentul e necesară ratificarea pentru ca acordul să intre în vigoare sau e necesar ca anumite state membre să aibă în legislația națională dispoziții cu pricina. Și se întâmplă așa ceva. În momentul de față există state membre care au introdus derogări pentru crescători și cultivatori în legislația națională. Apoi, întrebarea privitoare la mutagene, mutageneză. Așa cum am arătat în documentul care, pe, pe care l-am pregătit uh, pentru a fi prezentat în fața Consiliului nostru de administrație, considerăm că um, acesta este un proces tehnic. Mutageneza aleatorie este speculativă. Și așa cum arăta și doamna McGuinness, n-ai cum să știi care vor fi rezultatele se poate întâmpla să existe și rezultate nedorite. Deci nu e un proces stabil. Prin urmare, folosind această metodă, ar dura foarte mult. Însă noile tehnici de creștere care introduc mutații sunt considerate ca fiind invenții cu caracter tehnic. Deci nu sunt procese eminamente biologice. Apoi a mai fost o întrebare cu un caracter extrem de tehnic. În legătură cu um, brevetele pentru anumite tipuri de relații comerciale cu anumite plante din, native din anumite habitate. Să zicem că eu mi-aș dori castraveți roșii. Nu-mi place verdele, nu-mi place culoarea verde și vreau să inventez niște castraveți de culoare roșie, potrivit noilor reguli. Dacă ar fi să cer un brevet pentru castravetele roșu, ar intra în categoria excluderilor. Now I'm missing the technical word. However, that feature Însă trăsătura aceasta a culorii roșii în uh, castravetele respectiv, dacă este introdusă printr-o metodă tehnică, poate fi eligibilă pentru brevetare. Însă produsele native, să zicem așa, nu ar intra sub incidența acestor reguli. Avem însă articolul 8 din directiva biotech în care se prevăd anumite protecții. Apoi există și jurisprudență la nivelul instanțelor naționale. Cultivatorul trebuie să aducă dovezi că respectivul uh, proces a fost uh, biologic sau tehnic. Îmi dau seama însă că ce vă spun acum nu are cum să fie suficient de clar. Ar trebui să vă țin o conferință de vreo 40 de minute numai despre acest subiect și mi se interzice să fac lucrul ăsta, așa că îmi dau seama că răspunsul meu este extrem de neclar. Poate însă că la evenimentul public din 29 veți putea participa și atunci voi încerca să explic mai bine lucrurile acestea, voi încerca să le includ și în orientările noastre, însă aici așa ad hoc mi-e greu și în această limită de 10 minute. Văd că deja am parcurs din cele 10 minute 9 și jumătate, deci îmi pare foarte rău, mai mult nu pot să fac în acest timp scurs, scurt. Însă, în rezumat, aceste native trades, aceste plante sunt brevetabile atunci când se regăsesc în uh, habitatele naturale na naționale uh, potrivit directivei biotech. Și apoi se mai, pun, se mai pune problema condițiilor pentru care se, uh, și, și, și amplorii sau uh, măsurii în care se acordă o protecție pentru aceste produse. Dar aici pot să intervină și instanțele și aș vrea să mai subliniez aici și importanța um, curții de apel unificate pentru brevete. Apoi a mai fost o întrebare legată de animale și plante. Sigur că orice animal sau plantă din natură care zburdă, în cazul animalelor, pe, prin, pe câmpii, nu are cum să fie brevetat. Însă în cazul unui animal în care s-a inclus, să zicem, o proprietate medicinală. De exemplu, există o invenție recentă în care s-a inclus într-o vacă, uh, s-au inclus anumite componente care uh, determină ca uh, laptele vacii respective să aibă un efect medicinal. Deci vaca produce un lapte care are un anumit efect. Când vorbim despre brevetarea animalelor, sunt și alte criterii de care trebuie să ținem seama din punct de vedere etic, din punctul de vedere al moralității și al ordinii publice. Aspectele de mediu, de exemplu, bunăstarea animalului și așa mai departe. Deci nu se poate breveta chiar orice animal sau plantă. Aș dori să i răspund și domnului Tarabela lucrez la oficiul pentru uh, brevete de peste 20 de ani și îmi face în continuare plăcere să lucrez acolo. Mă bucură și faptul că dumneavoastră manifestați atâta interes pentru subiect, pentru că este de mare importanță pentru societate și de o mare importanță etică subiectul acesta. Există instrumente pentru soluționarea problemelor și noi la birou încercăm să facem tot ce se poate pentru a ne asigura că ne aliniem nevoilor. Și vă mulțumesc și îmi cer scuze că m-am lungit atât de mult cu răspunsul. Doamnă director, spune domnul președinte, sunt de acord să avem uh, castraveți roșii, dar atunci să avem și roșii verzi. Sau știu eu, negre. În fine, de gustibus. În sfârșit. Bardzo wdzięczni. Ja wiem, że to jest jakiś... Pani spróbowała... Noi v-am fi... V-am fost foarte recunoscător pentru că ați încercat să vă, rezumat, să vă rezumați răspunsurile, făcând în același timp o adevărată expunere, oferind explicații. Întrebările cum sunt cele, adresate, cele care v-au fost adresate de domnul Agnew și de alți colegi sunt ele însele deosebit de interesante, așa încât, fără îndoială că vom reveni asupra lor ca să aflăm mai multe. Dacă veți avea posibilitatea să mai veniți în fața noastră, vă așteptăm cu drag. În orice caz, avem ocazia să vă revedem foarte curând și sunt convins că merită să mai discutăm, fiindcă e un domeniu în care avem multe de învățat ca să înțelegem mai bine ce se întâmplă. Vă mulțumim foarte mult, domnul director. Și sunt convins că dacă ați mai avea o oră la dispoziție, tot n-ați reușit să ne răspundeți eh, exhaustiv. Bun. Punem atunci aici punct acestui uh, subiect de pe ordinea de zi și ne mai rămân 15 minute pentru fiecare dintre următoarele subiecte de pe ordinea de zi. Nici nu știu cum, de, de unde să apuc mai întâi subiectul. Domnul Șani, aveți 15 minute pentru acest punct de pe ordinea de zi. Este vorba de bugetul general al Uniunii Europene pentru 2018. Ca să nu mai lungesc vorba, vă dau cuvântul fără întârziere, deci 15 minute și pentru prezentare și pentru întrebări și pentru răspuns și pentru intervenția Comisiei Europene. Vă rog. Um, uh, Foarte succint. În legătură cu bugetul pentru 2018 și în urma trilogurilor, îmi face plăcere să vă prezint proiectul de aviz cu privire la proiectul de buget pentru 2018. Suntem cu toții de acord că este foarte importantă dezvoltarea rurală, bugetul aferent, pentru că aceasta este una dintre obiectivele uh, Uniunii Europene. Proiectul de aviz conține numeroase elemente importante care vor trebui consolidate și mai mult și aș vrea să insist asupra câtorva lucruri. În, plan, în planificarea anuală ar trebui să ne asigurăm că în uh, rubrica 2 uh, bugetul rămâne la același nivel, inclusiv anvelopele naționale. Veniturile uh, alocate sau rambursarea plăților uh, necuvenite în agricultură trebuie făcute sub rubrica 2. Apoi, Trebuie asigurată un nivel adecvat de cheltuieli pentru politica agricolă comună. Și m-aș referi la Brexit, care ar putea să aibă un impact negativ deosebit de semnificativ pentru viitor. De aceea vrem ca Comisia să țină seama de riscul bugetar important. 2018 va fi ultimul an bugetar confortabil pentru agricultură, așa cum arată uh, documentul Comisiei cu privire la viitorul Uh, financiar al Uniunii Europene, în care uh, prezintă niște scenarii destul de sumbre. Trebuie să asigurăm un buget adecvat într-o vreme în care există amenințări foarte mari uh, pentru CFM. Trebuie să fim, trebuie să fim rezonabili și să ajungem la o decizie între coordonatori care să ne permită să restaurăm cifrele pentru buget în actualul proces de modernizare și simplificare, a pe, atunci când acest proces de simplificare și modernizare a PAC se va încheia, va trebui să ne asigurăm că cifrele adecvate se vor regăsi în bugetul pentru 2018. Creditele bugetare pentru combaterea bolilor. E vorba de o cifră de 14 milioane de euro. Trebuie să facă față unor riscuri semnificative de izbucnire de boli. Apoi trebuie să avem în vedere dezvoltarea rurală inteligentă. Aștept cu mult interes amendamentele dumneavoastră și aștept cu interes să colaborăm cu raportorii din umbră, cu reprezentanții grupurilor și comisia și sper că am reușit să mă încadrez în uh, timpul alocat. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Doamna Müller, un minut. Da, mulțumesc și eu pentru munca raportorului, putem sprijini poziția acestuia. Pentru noi Brexitul nu este atât de urgent, însă uh, primesc foarte multe întrebări în ceea ce privește embargoul rus. Colegii belgieni mi-atrag atenția de fiecare dată că uh, nu se compensează pierderile lor, nu știu unde putem uh, prevedea asta. La Omnibus avem uh, trialoguri acum, nu știu dacă se poate și trebuie să ținem cont de asta în uh, bugetul pentru 2018, dar în general suntem pentru cercetare și ne bucurăm că uh, sunt crescute fondurile pentru epizodii. Deci suntem mulțumiți de acest raport. Mulțumim. Nie mamy więcej zgłoszeń ze strony pani i panów posłów, za co bardzo serdecznie. Nu mai dorește nimeni să intervină din partea deputaților. Mulțumesc foarte mult. Înainte să dau cuvântul reprezentantului Comisiei, mai dorește o persoană să intervină. Bueno, yo quería hacer algún comentario del, del informe también comentariu la acest raport aș dori să fac. La dintr-un anumit punct de vedere este pozitiv, se vorbește despre Brexit, despre simplificarea administrativă, despre consolidarea cercetării și inovației în sectorul agroalimentar păi, și, bineînțeles, se vorbește despre finanțare, finanțarea proiectelor pilot uh, și nu numai. E foarte bine. E păcat că bugetul european pentru PAC este din ce în ce mai redus. Chiar dacă constituie 38%, însă continuă să fie diminuat. E important să știm că politica agricolă comună este singura politică paneuropeană iar această finanțare, parțial cel puțin, finanț, uh, înlocuiește finanțarea națională. Nu putem uh, reduce fondurile la PAC fără inițiative reale care să consolideze suveranitatea alimentară a popoarelor europene. Producătorii noștri sunt uh, supuși amenințărilor uh, aduse de acordurile de liber schimb, ce nu vor face decât să consolideze rolul multinaționalelor. Iar noi considerăm că trebuie să privim mai departe. Trebuie să regândim modelul agricol uh, și de creșterea animalelor la nivel european. Trebuie să trecem de la o, de la o agricultură de o uh, subvenționare la o agricultură bazată pe drepturile agricultorilor, o agricultură mai demnă, care să țină cont de costurile de mediu și nu numai pentru fiecare euro pe care îl cheltuim pentru produsele din agricultură convențională și industrială, um, se um, înregistrează multe pierderi în alte domenii. Trebuie să ne gândim și la sănătate. Mulțumesc! Domnul director Heusler, vă rog, pe scurt. Uh, thank you, Chair. Yes, I will be very brief. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint, într-adevăr. Aș dori să atrag atenția numai la anumite puncte, asupra anumitor puncte. Brexit, așa este, dar ă, nu va exista un impact bugetar în 2018. 2019 va fi cu totul altă poveste. Aș dori să vă atrag atenția și asupra veniturilor prevăzute. Vedeți că suntem la un nivel mai scăzut decât în anii precedenți procedurile de, de contare revin la normal și veniturile vor fi mai scăzute. Uh, vești bune la plățile directe, intrăm la viteză de croazieră, executarea la nivelul statelor membre este ridicată și absorpția este pozitivă uh, aici. Pe scurt, în ceea ce privește măsuri de piață, ați văzut că nu am prevăzut credite pentru creșterea animalelor în momentul de față. Există 71 de milioane pentru uh, sectorul legumelor și fructelor. Bineînțeles, Comisia va rămâne vigilentă. Dacă se întâmplă ceva în uh, domeniul animalelor, vom fi pregătiți să acționăm. Rămânem uh, sub plafoanele stabilite de CFM și sub plafoanele Singurele modificări pe care le propunem sunt crearea unei rezerve de criză um, care va fi supusă unei proceduri speciale, după cum știți. Și la dezvoltare rurală avem vești bune, suntem la viteză de croazieră, avem o creștere în uh, angajamentele de plată, iar programele de dezvoltare rurală funcționează foarte bine. Aș dori să vă mulțumesc și pentru propunerile de proiecte pilot. Comisia a trimis răspunsurile oficiale și se va intra în negocieri cu dumneavoastră. În ceea ce privește procedura, veți primi o scrisoare de amendare în toamnă, care va ține cont de ultimele cifre în ceea ce privește executarea și plățile directe. După cum știți, va fi posibil ca aceste cifre să fie uh, puse la dispoziție numai la finalul lui octombrie, dar vor face parte din procedura de conciliere. Și pentru a încheia, aș dori să vă mulțumesc pentru sprijinul pe care l-ați exprimat uh, față de poziția raportorului de a se restabili creditele um, propuse de Comisie, pentru că Consiliul a prevăzut unele reduceri. Mulțumim foarte mult, domnule director. Domnul Andrei a solicitat cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Pe subiectul proiectelor pilot. Bineînțeles, toate aceste proiecte sunt importante, dar dacă este unul care trebuie să ne preocupe în mod special, este cel uh, ce ține de pierderea viței de vie. Cred că ar trebui foarte rapid să anchetăm în mod special ce se întâmplă, pentru că este afectată toată vița de vie europeană, seamănă cu uh, epidemia de filoxera din uh, secolul trecut. Bardzo dziękuję.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 Este także upoważnienie dla... Până în 14 iulie puteți depune amendamente. Bun, vă mulțumesc foarte mult. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Prezentarea în ceea ce privește varietățile de struguri și sinonimele lor ce pot apărea pe etichetele uh, de, uh, pe etichetele de vinuri. Domnul Onofre reprezintă DG Agri de la Comisia Europeană. Comisia a transmis uh, propunerea sa de uh, regulament delegat ce modifică regulamentul 607 din 2009 în ceea ce privește etichetele vinurilor. Documentul a fost transmis uh, Parlamentului European. Data pentru obiecții a fost stabilită pe 19 iulie 2017. Domnul Bogovici a depus o cerere de prelungire a termenului. În acest act delegat, Comisia dorește să modifice regulamentul pentru a autoriza producătorii de mărci croate să eticheteze vinurile cu o denumire de, cu o apelațiune protejată, e bine să se uh, înlocuiască uh, apela, apelația actuală uh, cu uh, indicația teran vin de uh, teran. Numai că această uh, indicație există deja în, uh, într-o altă țară. Îi dau cuvântul domnului director. Thank you, Chairman. I hope so. I hope I can Mulțumesc, domnule președinte. Sper că voi putea să vă clarific uh, neclaritățile. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a prezenta pentru prima dată în Parlamentul European acest act delegat. Acest, uh, această propunere a fost discutată la uh, diferite niveluri deja, dar încă nu la Parlament. În primul rând, în mod greșit s-a spus Uh, că acesta ar fi un act delegat ce se referă la două state membre ale Uniunii Europene. Este vorba de un act delegat ce uh, oferă o derogare la regulile generale de etichetare a vinurilor și adoptarea unei astfel de derogări. Regulile generale privind etichetarea vinerilor, vinurilor nu, nu permite utilizarea numelui, numelui unei um, varietăți de vin dacă uh, conține o indicație protejată. Însă, Organizația Comună a Pieței permite comisiei să ofere derogări dacă sunt îndeplinite două condiții. În primul rând, dovada existenței unei varietăți um, cu acest nume și dovada unor practici de etichetări preaderare uh, în ceea ce privește această varietate. Aceste două condiții sunt respectate în cazul de față. În momentul de față, 53 de astfel de derogări au fost uh, oferite în Uniunea Europeană în beneficiul tuturor statelor membre producătoare de vin. Franța, Italia, Spania, Portugalia, Germania, Grecia, România, Ungaria, Austria, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia și chiar și țările de jos. Nu există niciun motiv să tratăm acest caz altfel decât uh, în uh, uh, alte cazuri în care o indicație este Um, protejat într-un stat membru, dar este un nume de varietate într-un alt stat membru. Riscul de a induce în eroare pe consumator aici nu este diferit decât la atunci uh, când am acordat alte derogări. Deci, având în vedere nevoia de tratament egal, solicitarea Croației trebuie să fie acceptată. Subliniez că acest act delegat nu îi afectează pe producătorii sloveni din indicația uh, protejată teran. Ei vor deține drepturi exclusive uh, în ceea ce privește vinul teran și teran este un, uh, o astfel de indicație protejată. Considerăm că actul delegat oferă o mai bună protecție uh, a indicației teran pentru că introduce și o prevedere privind mărimea caracterelor pentru a evita inducerea în eroare a consumatorilor. Atât autoritățile slovene cât și cele croate trebuie să intervină în caz de uh, încălcarea prevederilor privind etichetarea. Mulțumesc, domnule președinte. Pani, mamy listę osób chcących zabrać głos. Mulțumesc. Dorește cineva să intervină? minuta, półtorej. Pani poseł Petir, jako pierwsza. Bardzo proszę. Am să vă rog să vă limitați la un minut, un minut și jumătate. Începem cu doamna Petir. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru explicația acordată. Aș dori să vă menționez că mă opun oricărui prelungire a termenului care ar amâna intrarea în vigoare a acestui act delegat. Cred că Comisia a adoptat singura decizie posibilă care corespunde cu decizii similare luate până acum. Există multe astfel de derogări în Uniunea Europeană, ă, situații în care este posibil să se folosească numele unei varietăți. 53 de astfel de derogări au fost uh, menționate, iar ceea ce uh, ține de uh, vinul teran va fi numai una. Chiar și Slovenia se bucură de o astfel de derogare pentru varietăți din Franța, Spania, Germania. Tocmai de aceea mi se pare inacceptabil ca Slovenia să se opună acordării um, Croației unor drepturi de care Slovenia însă își se bucură. Producătorii croați au fost în dezavantaj și au uh, suferit pe urma unor dezavantaje economice. Argumentele din partea slovenă uh, nu sunt adecvate. Cro Croația a respectat prevederile și criteriile uh, legislației uh, europene când a solicitat această derogare, tocmai de aceea nu există niciun motiv care să împiedice adoptarea acestui, acestei derogări um, și a acestui uh, act delegat. Mulțumesc. Domnul Bogovici, vă rog. First of all, I protest because I cannot... În primul rând, aș dori să protestez pentru că nu, nu pot uh, interveni în uh, limba mea maternă. Am solicitat asta și mi s-a refuzat. Apoi, uh, am nevoie de mai mult de un minut pentru a exprima obiecția noastră față de această derogare. Teran este o indicație protejată, este vorba de un vin specific produs într-o regiune specifică Uh, la noi. Von, vinul a fost protejat prima dată în 1917 în fosta Iugoslavie, apoi în Slovenia în 97 și în conformitate cu legislația europeană, Teran a fost protejat și înregistrat ca indicație protejată din februarie 2006. Orice stat membru sau stat terț care dorește să eticheteze pe teritoriul Uniunii Europene propriul vin cu numele varietății uh, care conține o uh, uh, indicație protejată, trebuie să solicite o derogare pe baza regulamentului european. S-a făcut, se poate face o astfel de solicitare pentru a se proteja o nouă indicație uh, sau în timpul negocierilor de aderare sau în cazul în care se, închide, se încheie un acord cu un stat terț. Înainte de aderarea sa la Uniunea Europeană, Croația nu a solicitat uh, ca varietatea de vin teran să fie adăugată la lista excepțiilor, așa cum a făcut-o cu alte varietăți de vin. Însă apoi s-a întâmplat ceva neobișnuit. Cum putem vedea în actul delegat, Comisia Europeană a făcut o mișcare fără precedent și a solicitat Croației să uh, abordeze acest subiect după aderare. Iar acum Slovenia uh, refuză să, re, să renunțe la indicația sa protejată, iar Comisia, ca răspuns, a adoptat actul delegat. Făcând acest lucru, Comisia a intervenit în uh, uh, legislația și protecția existentă pentru indicații și a încălcat și prevederile privind etichetarea. Deci, dragi colegi, deschidem o cutie a Pandorei în ceea ce privește înregistrarea și protejarea indicațiilor de origine protejate, o piatră de temelie a politicii agricole comune. Mâine, poimâine, putem fi confruntați cu acte delegate, cu derogări uh, pentru ă, prote- indicația tocai. Sau poate într-o bună zi o avea cineva ideea ca uh, Um, vinul uh, Barolo uh, este o varietate pe care o folosesc ei de uh, foarte mult timp. Și vor vrea să-și pună numele pe sticlele de vin. Vi se pare că este acceptabil acest lucru? Sunt convins că acest act delegat va constitui un precedent important pentru proceduri ulterioare în uh, domeniul derogărilor um, pe, privind etichetarea vinurilor. În numele producătorilor de vin sloveni, vă rog să votați pentru extinderea uh, termenului uh, de, pentru depunerea obiecției cu două luni. Mulțumim foarte mult. Nu voi da cuvântul altor persoane. Însă aș dori să mă îndrept către doamna Petir. Dacă mai doriți să interveniți, am să vă ofer uh, această oportunitate, dar în mod uh, proporțional cu domnul Bogovici. Domnul Picula acum. Dragi colegi, după cum am auzit deja din partea reprezentanților comisiei, actul delegat permite Croației să um, um eticheteze um, varietatea uh, teran uh, cu varietatea teran vinuri um, cu o indicație protejată croată Istria. În ultimii ani s-au, făcu, s-au uh, creat daune nejustificate în Croația din, din cauza acestor uh, pro, uh, probleme. Croația a respectat legislația uh, și uh, criteriile pentru obținerea unei derogări. Nu există, deci, absolut niciun motiv pentru a amâna adoptarea uh, actului uh, care să permită um, înlocuirea indicației Hârvațca Istria uh, cu varietatea Teran. Având în vedere cele spuse anterior, vă rog să nu sprijiniți această solicitare de amânare. Dziękuję pan poseł Jawkowicz. Domnul Jakovčić. Istina je da se 800 godina proizvodi teran u Istri. Mulțumesc. Într-adevăr, timp de 800 de ani s-a uh, produs teran în Istria. Este, într-adevăr, este de asemenea adevărat că în ceea ce privește vinul roșu, pentru cei din Istria, teran este un sinonim cu vinul roșu. Arhie. Există anumite documente ale Republicii Venețiene și ale Monarhiei Austro-Ungare care vorbesc despre tradiția noastră de producere a vinului teran. Noi nu vrem să răpim nimic uh, ce aparține altora, însă vrem să protejăm ceea ce ne aparține nouă. Dacă preferăm biodiversitatea, dacă dorim să respectăm uh, tradițiile, identitatea, identitatea locală și regională și produsele um, tipic europene, atunci trebuie să onorăm valorile noastre și astfel ar trebui să votăm împotrivă. Dacă vă opuneți, poate ar trebui să votați și pentru extinderea termenului, pentru că extinderea acestei perioade cu două luni nu va aduce soluții. Noi am încercat să găsim o soluție comună cu prietenii noștri sloveni uh, în ultimii patru sau cinci ani. Propun uh, așadar uh, o folosire transfrontalieră a acestei denumiri uh, de RAN, pentru că ea este folosită și în Italia, dar niciuna dintre propunerile noastre nu a fost acceptată. De aceea cred că uh, timpul a expirat și că a sosit vremea să susținem propunerea înaintată de către Comisie. Nu există niciun fel de motiv să extinde perioada, pentru că uh, asta n-ar face decât să cauzeze noi probleme fără să aducă soluții soluții. Deci v-aș ruga să votați împotriva propunerii de extindere a termenului limită. Mulțumim, domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de coordonator al grupului nostru, doresc să vă spun că noi am decis un vot liber și fiecare va decide în nume propriu. Eu nu pot uh, să stabilesc o linie, nu vrem să influențăm pe nimeni. Uh, trebuie să vă spun numai că este prima dată de când sunt coordonator că uh, acord vot liber. Pot să vă spun că de la asociațiile germane de um, uh, vinicultori um, au fost cei care ne-au rugat să nu um, sprijinim obiecția și noi suntem printre cei care se bucură de astfel de derogări și nu vrem să fie puse sub semnul întrebării. wyczerpaliśmy listę zgłoszeń. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Nu mai există alți doritori la cuvânt. Prin urmare, dăm cuvântul domnului Măghinis. Doream să spun că este imposibil să luăm o decizie dacă nu există și mostre de vin disponibile pentru colegi, să le putem încerca. Mulțumesc! Pani prezydent, ja już wiem teraz, dlaczego pani otrzymała. Doamnă președinte, acum știu de ce ați obținut atât de multe voturi la alegeri și de ce sunteți vicepreședintă. În orice caz, ideea este excelentă. Eu am încercat să sugerez uh, discret uh, același lucru mai devreme. E bine, haideți să trecem la vot. Deci vom vota electronic și votăm așadar solicitarea de extindere a termenului uh, de a se opune Așadar, Parlamentul uh, ar avea timp până pe 19 septembrie pentru a obiecta. Votăm așadar solicitarea de extindere a termenului uh, uh, pentru obiecții. Dacă votul va fi pozitiv, Parlamentul va avea timp până pe 19 septembrie să-și exprime o obiecție. Aveți uh, cartelele de vot și vă invit așadar să și votați. Votul s-a deschis. Putem închide uh, votul. Uh, apare și doamna Sanra pentru a vota. Scuzați-mă pentru această întârziere, spune domnul președinte. Votul s-a uh, închis. Cinci voturi pentru, 26 împotrivă. Prin urmare, nu prelungim uh, termenul. Acesta este rezultatul. Foarte bine. Vă mulțumesc foarte mult. Ne mai rămâne totuși un punct pe ordinea de zi. Aprobarea recomandărilor uh, coordonatorilor Comisiei Agri. Le-ați primit uh, în uh, format electronic, dar de asemenea și pe hârtie. Dacă nu există solicitări de intervenție și nu văd să fie cazul, asta înseamnă că mm, aceste decizii și recomandări sunt aprobate. Uh, doamnă și domnilor, uh, încheiem această ședință, această ultimă ședință înainte de uh, vacanță. Vă urez tuturor vacanță frumoasă. Și nu uitați că vom avea uh, o perioadă foarte intensă după vacanță, așadar reveniți uh, din vacanță plin de uh, energie. Toate cele bune, așadar, vacanță plăcută tuturor, inclusiv interpreților, spune domnul președinte, mulțumim. Vacanță plăcută uh, tuturor. Am reușit să terminăm uh, chiar uh, la timp, ceea ce este un lucru pozitiv. Încă o dată, mulțumim interpreților, spune domnul președinte, lucrările acestei comisii.